Dear colleagues, dragi colegi, bună dimineața. Înainte de a începe reuniunea de azi, aș dori să-mi exprim sincerele și uh, condoleanțele din inimă pentru victimele teribilor atac, atacuri de la Paris și reamintesc tuturor colegilor că la orele 15 va avea loc o sesiune plenară extraordinară pentru a comemora victimele atacurilor și pentru a demonstra astfel solidaritate cu cetățenii și autoritățile din Franța. Acum Trecem la ordinea de zi, care, dacă va fi adoptată, e vorba de o audiere publică în contextul posibil de extinderea mandatului președinților celor trei autorități de supraveghere care după cum știți, în septembrie Consiliul de Supraveghere a celor trei ESA a hotărât să extindă mandatul președinților actual cu 5 ani și în conformitate cu regulamentul de întemeiere, extinderea mandatului trebuie confirmată de către Parlamentul European. Deci ECON va vota la 1 decembrie rapoartele privitoare la extinderea mandatului, uh, termenului mandatului uh, președinților și plenara va vota în decembrie la Strasbourg. Consiliul uh, de Supraveghere a EBA și ESMA a hotărât de asemenea să-și extindă mandatul directorului executiv cu câte 5 ani, iar în această privință ECOR ar dori să aibă un schimb de opinii cu directorii executivi în legătură cu rezultatele pe care le-au obținut și ce vor face în următorii ani. În ce privește EOPA, noul director executiv um, face subiectul unei, postul face subiectul unei, uh, unei proceduri deschise de selecție și trebuie, e nevoie și de o confirmare din partea Parlamentului. Econ va fi, deci, uh, implicat în procedură, așadar astăzi uh, se vor desfășura audierile cu președinții în pregătirea rapoartelor noastre și a votului nostru. Am plăcerea să dau mai întâi cuvântul uh, președintelui Autorității Bancare Europene și aș da, i-aș da cuvântul uh, pentru o declarație de 5 minute și apoi o rundă de întrebări și răspunsuri și vreau și să vă felicit domnule Andreea Enria pentru munca uh, din acești ani, activitate foarte importantă și de asemenea și pentru cooperarea foarte bună cu Parlamentul European și Comisia noastră. Andreea, ai cuvântul. Mulțumesc, Roberto, și vă mulțumesc pentru că uh, îngăduiți să iau cuvântul aici. Acum aproape 5 ani, uh, când uh, mi-a fost confirmată uh, numirea, am zis că trebuie să sprijinim uh, schimbările aduse mai ales de Parlamentul European care răspuns la criza financiară cu uh, consolidarea sectorului bancar european, cu un uh, regulament unic pentru uh, regulile privind băncile, uh, noi uh, instrumente pentru practic de convergență și mai multă atenție față de, față de clienți. Astăzi pot spune că mi-am îndeplinit misiunea parțial, dar totuși am făcut mari progrese, asta pot să spun, în toate aceste domenii. Noi ne-am consolidat poziția de capital Banca Centrală Europeană pare să fie mai uh, uh, solidă decât uh, SUA. Săptămâna viitoare vom publica rezultatele exercițiului nostru de transparență cu uh, până la 13.500 de puncte de date făcute publice pentru fiecare bancă. E vorba de un eșantion de mai mult de 100 de bănci. Uh, Acum, uh, manualul unic pentru bănci uh, operează în uh, zone cum ar fi rezoluție și supraveghere prudențială, un număr impresionant de standarde, linii directoare, întrebări și răspunsuri au fost finalizate în consultare cu actorii implicați. Apoi, am apărat integritatea pieței unice, Eh, am acționat eh, hotărât în situații de criză. Început a fost mai greu, dar în ultimii doi ani am făcut progrese însemnate în eh, protecția consumatorilor, produsele inovatoare și apoi am emis linii directoare din proprie inițiativă, de exemplu, în guvernanță și supravegherea produselor. În viitor aș spune că Uniunea Bancară schimbă jocul pentru EBA, trebuie să ne reconcentrăm activitatea <clears throat> pentru a ne concentra asupra pieței unice UE28 și să fim o punte între in and out, între interior și exterior. Dacă dumneavoastră mă veți confirma în rolul meu, voi avea uh, o acțiune bazată pe trei uh, direcții. În primul rând, o agendă pentru convergență în practicile de supraveghere și rezoluție. Pentru asta e nevoie de noi instrumente, de exemplu, um, chestiuni legate de supraveghere, cum și facem în uh, cadrul uh, activității noastre în ce privește coerența și fiabilitatea uh, aseturilor de risc, apoi uh, revizuirea vechilor instrumente, cum ar fi testele de stres și trainingul și apoi să ne concentrăm mai mult pe chestiuni legate de politici coordonarea abordărilor de supraveghere, riscurile cibernetice. În al doilea rând, revizuirea impactului reformelor de regulament asupra piețelor bancare cu o funcțiune analitică uh, consolidată studiile de impact pe care le-am făcut când am uh, uh, elaborat noi reguli, în principal au examinat modelele de afaceri existente, însă acestea sunt exact elementele care schimbă ca răspuns la schimbările de regulament. Așadar, e esențial să înțelegem dacă aceste schimbări aduse de noile reguli au uh, și efecte secundare și dacă eforturile industriei pentru a minimiza povara de, uh, noului, noului, noului regulament generează noi surse de risc în domeniul bancar sau în alte zone ale sectorului financiar. Asta va fi foarte important pentru menținerea standardelor și liniilor directoare, dar când e nevoie de schimbări, analizele vor scoate în evidență și elemente de prea mare rigiditate uh, uh, și zone unde poate legislația primară e prea rigidă de asemenea, analiza noastră <clears throat> se va concentra asupra complexității noului cadru și asupra punerii în aplicare corespunzătoare a principiului proporționalității. În al treilea rând, cu mai mare contribuție și atenție la protecția consumatorului, mai ales în uh, cadrul inovării financiare, activitățile bancare digitale vor fi o provocare în anii următori uh, nu trebuie să facem prea multe acum și să punem bețe în roate inovării uh, financiare și concurenței, dar trebuie să ne asigurăm că există o protecție adecvată a consumatorilor. Uh, serviciile de plată vor fi cheie și e bine că am primit mandate prin a doua directivă a plăților, dar mai sunt și alte domenii, cum ar fi uh, peer-to-peer lending-ul, care trebuie uh, aten- uh, au nevoie de atenție deosebită. Acum, sigur că uh, bugetul nu este prea mare și nu ne putem dezvolta activitățile. De exemplu, dorim să dezvoltăm o platformă ambițioasă pentru training în domeniul supravegherii, dar avem restricții bugetare și administrative. Însă susținerea Parlamentului European este salutară, însă problemele rămân. Avem nevoie de acțiuni mai radicale. Eu consider că pe durata primului meu mandat de președinte am stabilit un bun dialog cu Parlamentul European, cu Comisia și cu Consiliul, asta la niveluri diferite, cum ar fi te- dialoguri tehnice, informale, apoi semnale de alarmă în chestiuni politice delicate, participare la ateliere, comisii, audieri formale și ca președinte a unei autorități care ține la independența sa, sunt angajat spre o uh, transparență și, și responsabilitate de plină și sper că așa va fi uh, și pe viitor. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, Andreea Iria, și acum uh, începem întrebările. Un minut pentru fiecare întrebare, două minute, două minute pentru fiecare. Um, răspuns. Domnul Balț. Mulțumesc, domnule președinte. <coughs> Bun, și cu asta am și poizat prima jumătate de minut, nu? Deci, mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, domnule Ria, că sunteți aici în mijlocul nostru. Am două întrebări, pe scurt, pentru dumneavoastră. Mai întâi, vreau să vă rog să elaborați mai mult perspectiva noastră de cooperare cu Uh, între uh, autoritatea de supraveghere băncilor și Banca Centrală Europeană. Aveți experiență de un an acumulată până acum, dar cred că avem nevoie de mai multe lămuriri. Deci, dacă puteți să elabora pe această temă, vă rog. Și a doua întrebare. Tocmai ați vorbit despre buna colaborare cu Parlamentul European și eu cred că există o astfel de bună colaborare. Totuși, există și aici uh, Uh, colegi care spun că uh, ESA cooperează foarte strâns cu Consiliul, uh, poate prea strâns. Ce le răspundeți acestor critici? Adică, cum, cum reacționați la această critică, conform cărea împreună cu Consiliul ajustați supravegherea băncilor așa cum este cerută? for your question. The... Mulțumesc, domnule Balz, pentru întrebarea noastră. Prima întrebare a întrebării este crucială. Mai întâi aș spune că am stabilit niște canale foarte bune de cooperare și de colaborare la toate nivelurile cu BCE. Și convingerea mea personală este, așa cum o arată și primele experiențe, că ehm, BCE-ul va solicita o armonizare mult mai mare a regulilor uh, și nici ca autoritate de supraveghere nu pot să, nu pot să aplici unor uh, bănci uh, similare ca structură, reguli diferite în supraveghere și monitorizare, pentru că este practic imposibil. Deci, asta este probabil trendul viitor cel puțin observăm uh, de partea italiană că există o astfel de tendință spre armonizare la nivel european. Există mai multe căi de a realiza astfel de armonizare. Prima uh, și varianta susținută de mine cel mai mult ar fi uh, să avem un set de reguli unice, single rule book în engleză în al doilea rând, um, uh, ar, uh, am putea uh, recurge la o propunere mai veche a Comisiei, ca SSM să aibă și puteri <clears throat> de reglementare <clears throat> și de legiferare, ceea ce ar um, putea însă avea repercusiuni în ce privește organizarea pieței unice. Și a treia variantă ar fi uh, calea uh, instituțională, adică uh, BCE ar putea încerca să introducă reguli interne sau reguli proprii de supraveghere bancară pe care noi nu ni le dorim. Deci, eu cred că ar trebui să avem un manual unic de reguli, un set unic de reguli, single rule book, în uh, Uniunea Europeană pentru ca uh, supravegherea uh, băncilor să nu fie neapărat localizată la nivelul BCE, să există o jurisdicție distinctă pentru această activitate. În ce privește a doua întrebare, sau comentariul nostru, eu nu aș spune, nu sunt de acord cu afirmația dumneavoastră că noi colaborăm mai intens cu Consiliul decât cu Parlamentul. Eu sunt, um, eu sunt aici pentru discuții cu Parlamentul tocmai pentru că Consiliul a, a refuzat uh, anumite uh, idei ale noastre um, și colaborarea pe marginea acestuia. Eu cred că există foarte multe canale uh, pentru schimb de informații, pentru dialog. Ce putem noi face mai mult? Și aici cred că uh, sunt uh, de acord cu colegii de la ESMA și uh, EOPA să avem uh, o, pe lângă schimbul formal de informații, să avem și un schimb informal de informații prin note, prin comunicări care ne-ar ajuta să obținem din partea noastră un feedback uh, la uh, inițiativele noastre încă în faze foarte incipiente. Mulțumesc frumos, Peter Simon, acum. Meine erste Frage. Mulțumesc. Prima întrebare vizează ceea ce a spus dumneavoastră în declarația noastră legat de diferențierea autorităților de supraveghere. Aș vrea să se rețină procesul verbal că uh, Uh, autoritatea uh, uh, EBA a declarat că nu reușește să-și îndeplinească toate sarcinile și atribuțiile care îi revin din cauza lipsei de fonduri. Da? Și asta este foarte relevant pentru că noi am avut, noi am dorit am, am, să avem o supraveghere de facto și nu una doar formală Ehm, și de aceea ehm, pe noi ne, ne copleșește faptul că și suntem surprinși de faptul că ehm, acum această autoritate creată de noi nu își poate îndeplini sarcinile. Deci care sunt nevoile noastre de finanțare și de resurse? A doua întrebare. Cu Uniunea Europeană a Capitalului am creat eh, premisele pentru accesul mai facil al IMM-urilor la finanțare. Știm că 99 din, IMM, din uh, întreprinderile europene sunt IMM-uri și că uh, acestea reprezintă și 67% din toate locurile de muncă. În același timp, uh, trebuie să spunem că criza economico-financiară nu a fost creată de capitalul IMM-urilor, însă deci ar trebui ca eh, IMM-urile să fie eh, favorizate eh, chiar la finanțare. Chiar a fost stabilit un indice de 0,7169 pentru IMM-uri la accesul la finanțare. Eu cred că ar fi contraproductiv să se schimbe acest indice. Dar aș vrea să știu totuși care e părerea noastră. Thank you very much. Thank you very much. Uh, uh, uh Mulțumesc, domnule Simon. În legătură cu prima întrebare, v-aș putea da exemplu cu trainingul. Noi încercăm să înființăm, un, să avem un proiect structurat cu un fel de eh, curriculum european, cu o fundație eh, pentru întreaga Uniune Europeană, cu material pentru training comun pentru a fi utilizat și de uh, autoritățile naționale și uh, un sistem de certificare ca uh, fiecare supraveghetor să beneficieze de aceeași formare și certificare și dezvoltăm parteneriate cu universități și institute europene pentru training online ca cei din întreaga Uniune Europeană să poată avea acces pe net la programele acestea de formare. Însă pentru asta sigur că are nevoie de resurse și, da, avem aceste constrângeri bugetare și ne-am gândit și la posibilitatea ca autoritățile naționale să își aducă și ele contribuția, pentru că uh, oricum uh, au buget uh, alocat național pentru training și l-ar muta doar la nivel european. Nu putem avea buget adițional, vorbim de o sumă de 2 milioane Cam asta ar fi. Nu sunt cifre mari, nu, nu, nu avem buget suplimentar, nu putem uh, solicita autorităților să uh, ne aloce o linie bugetară separată, pentru că i s-a spus că nu, poate, nu putem avea finanțare de la alte uh, surse, nu putem uh, uh, uh, să o facem cu plată pentru că nu ne interzice, ne, ne interzice regulamentul, deci este frustrant. Și în al doilea rând, cu finanțarea IMM-urilor spune că noi uh, facem analiza în legătură cu factorul de susținere și vi le vom aduce, aten- le vom supune atenție anul viitor. După cum s-a cerut, facem o analiză factuală, sunt de acord cu dumneavoastră că IMM-urile nu au fost ele în epicentru crizei, n-au fost ele cauza, însă sigur că criza a afectat situația financiară a IMM-urilor și multe împrumuturi, credite non-performante Uh, sunt acum regenerate în expunerea IMM-urilor, dar n-am finalizat sigur o analiză, însă ce am văzut până acum e că factorul de susținere nu este prea eficient pentru a susține creditarea IMM-urilor. Deci nu vedem niciun fel de schimbare importantă în trendurile de creditare a IMM-urilor Uh, în continuare se află în dezavantaj față de creditarea marilor corporații. Știm că deja în legislație există recunoașterea unui risc mai scăzut sistematic uh, al creditării IMM-urilor și uh, cu factorii de corelare mai scăzuți în modelul intern de abordare. De asemenea, facem analize a uh, uh, riscului de contrapartidă și noi credem că dacă punem MMR-urile în portofoliul corporatist, pot fi niște schimbări dacă punem în uh, portofoliul retail, uh, chiar fără factorul de susținere, se pare că sarcinile sunt adecvate. Cam asta a spune. În final aș mai uh, adăuga că uneori se exagerează puțin impactul pe care regulamentul poate avea asupra acordării împrumuturilor, pentru că aceste decizii de creditare se fac mai degrabă de către bănci, evaluând riscul contrapartidă și cu siguranță situația IMM-urilor a fost uh, afectată. Thank you. Of course, I suppose you analyze Mulțumesc, sper că ați analizat ce s-ar fi întâmplat și fără toate acestea. Bun, și acum doamna Swinburne. Appreciate that you've been very... Mulțumesc că apreciez uh, că în ultimul mandat al noastră ați încercat să formulați regulile pilon 2, dar uh, constatăm că vor fi relaxate în curând uh, alte reguli pentru ca uh, autoritățile competente naționale să poată implementa și aplica așa numitul single rule book. Deci, cum veți asigura transparență în fața factorilor implicați în elaborarea acestor reguli noi și cum v-ați, uh, veți uh, colabora cu Parlamentul European în uh, cursul deliberărilor pe marginea elaborării acestor reguli. Ce măsuri puteți dumneavoastră, în poziția pe care o ocupați, să luați pentru a nu se ajunge la politizarea regulilor CSDI pe care le mai așteptăm încă. As, as I mentioned... Mulțumesc. După cum am menționat, într-adevăr, ne concentrăm atenția asupra altor factori deja. În agenda noastră pe viitor vedem că încă mai suntem ocupați, vom fi ocupați și cu uh, emiterea de standarde și linii directoare în 2016 pentru a modifica legislația europeană și națională, dar din 2017 încolo uh, ne vom concentra asupra punerii în aplicare și convergența practicilor de supraveghere și aici trebuie să spun că provocarea e mare pentru noi, pentru că și uh, guvernanța face ca aceste misiuni să fie foarte complexe și rezultatele să fie dificil de obținut. De aceea s-a menționat nevoia de a dezvolta și noi instrumente și cred că uh, rezultatele supravegherii uh, și benchmarking-ul acestora este un instrument uh, important pe care trebuie să dezvoltăm. Putem să aplicăm și alte domenii, nu numai valori riscului. Când am, în anul acesta am început deja să supunem atenție Parlamentului în raport privitor la convergența de supraveghere și cred că acesta va fi instrumentul cel mai important în dialogul cu dumneavoastră ca să vă arătăm care sunt principalele probleme pe care încercăm să le rezolvăm și pe care le-am identificat. Alt punct important e că atunci când e vorba de implementare, uneori vedem că ceva nu funcționează pentru că legislația primară poate nu e structurată în așa fel încât să putem noi să atingem uh, obiectivul uh, convergenței de supraveghere. Data trecută am spus că e vorba de proporționalitatea remunerațiilor, o problemă, un alt domeniu în care uh, încă nu s-au încheiat discuțiile. Vedem că Există abordări divergente din cauza modului în care directivele au fost puse în aplicare la nivel național, ceea ce creează obstacole în calea convergenței. Acum, în ce privește CSD-urile, știu ce vreți să spuneți. Am avut uh, un proces foarte dificil la care trebuie să lucrăm. Acest standard uh, nu a trecut de primul filtru. Dacă pot să deschid aici o paranteză 30 de secunde, că toată guvernanța noastră ne frustrează puțin. Eu înțeleg că e vorba de regulile Consiliului uh, și nu pot să le critic. Însă, uneori avem cazuri în care abținerile uh, blochează un produs și asta e foarte frustrant. De exemplu, săptămâna trecută am avut linii directoare pe care nu le-am adoptat, am avut 23 de voturi pentru și 5 abțineri și niciun vot împotrivă. Dar din cauza asta n-am avut quorum. Ar fi dificil de eh, explicat omului de pe stradă de ce nu se aplică aceste linii directoare. Dar și ție a fost un caz în care abținerile au împiedicat adoptarea produsului. Însă acum facem mari eforturi și vom finaliza până la finalul acestei luni, practic, aceste standarde și trebuie să spun că am încercat să facem multe uh, împreună cu membrii ca să evităm probleme naționale și totuși, până la urmă, trebuie să ajungem la o poziție echilibrată și pro-europeană, dar așa funcționează guvernanța noastră, bazată pe reprezentarea națională și uneori se întâmplă și lucruri de astea. Silvi Gular. Mulțumesc acum Silvigula. Mulțumesc, uh, domnule Iria, că vă aflați astăzi aici uh, alături de noi și mulțumesc și pentru acțiunea dumneavoastră în toți acești ani. Uh, nu am avut responsabilitatea unii colegi nu mai sunt aici, dar Sven era și este încă. Când am înființat aceste autorități, contextul era dificil înaintea unității bancare și știm că există defecte în guvernanța autorității pe care o conduceți cu mare talent mă preocupă foarte mult ultimul punct pe care l-ați abordat, mai ales legătura între măsurile de nivel 1 și uh, ceea ce se poate cere de la dumneavoastră. Cred că nu un cred că în ce privește reforma structurală a băncilor, la unul din compromisurile care circulă, uh, există cerințe foarte uh, severe pentru EBA. Uh, dumneavoastră ne-a spus că ajunge să se abțină doar câteva state pentru că un text să nu poate fi aplicat și v-aș întreba ce credeți de repartizarea între nivelul 1 și nivelul 2? Dumneavoastră considerați că trebuie să existe mari limite în trimiterea la nivelul 2 sau care ar fi soluțiile la care vă gândiți? Mulțumesc! Well, in general... Da, în general, uh, relația între nivelul 1 și nivelul 2 este foarte importantă. Eu personal consider că atunci când uh, comisia face revizuirea uh, pe care s-a angajat să o facă în legătură cu reformele bancare, trebuie să fie și acesta un aspect căruia să îi se acorde atenție, că există domenii în care poate se adâncește prea mult nivelul 1 și atunci e dificil să se ajusteze lucrurile atunci când practicile banc- ă, pieței se schimbă. Apoi sunt domenii în care uneori există dificultăți în a ajunge la un acord politic la nivelul 1 și atunci ă, se trece la nivelul 2, ceea ce, viața, ceea ce îngreunează viața noastră în finalizarea standardelor. Deci cred că este un domeniu în care ă, căruia trebuie să fie alocată atenție cu acel manual unic care să fie cu adevărat uh, echilibrat și flexibil și în ce privește legislația primară și nivelul de detalii tehnice la nivelul 2 și întotdeauna dau exemplu raportării. Avem uh, jurnal oficial, avem uh, cred că acolo cea mai mare problemă sunt standardele noastre de raportare. acestea sunt domenii care putea fi delegate încă și mai mult autorităților tehnice. Deci trebuie să regândim puțin întreaga construcție. În ce privește reformele structurale pe care le-ați menționat, dar în general eu am susținut uh, concluziile raportului noastră, cred că a fost echilibrat și am menținut modelele universale bancare care conțineau și riscurile uh, inerente, dar nu a existat uh, coordonare la nivel național de multe ori, însă există premizele ca toate să funcționeze în practică. În primul rând ar fi să avem o bună coordonare între aceste prevederi și uh, directiva uh, rezoluției bancare, pentru că ambele afectează modul în care aceste modele pot fi modificate dacă sunt văzute ca fiind prea complexe și, în al doilea rând, după cum am spus, avem și criterii clare uh, Uh, în legislația la nivel 1 într-o situație în care e nevoie de separare sau în care e nevoie de măsuri suplimentare de supraveghere și doar detalii tehnice la nivelul 2, în textul nivelului 2, deci e important să evităm uh, dificultatea în uh, ajungerea unor acorduri la nivel 1, că după aceea se ajunge la lucruri și procese prea complexe la nivelul 2. Și deci, cred că acesta este un domeniu în care trebuie să avem mecanisme și pentru o monitorizare corespunzătoare, pentru că atunci când există bariere structurale pe piață, inovarea financiară e utilizată pentru a le eluda. Deci trebuie să monitorizăm mai de aproape lucrurile. Mulțumesc și acum Sven Giegold. Thank you, uh, Andrea Andrea. Mulțumim, Andrea, Andrea, pentru faptul că ați subliniat că dacă s-ar reveni la eh, raportul menționat de noastră, atunci eh, lucrurile ar fi mult mai simple. Aș vrea să spun însă că ultimii cinci ani au fost eh, cinci ani buni pentru autoritatea, autoritățile de supraveghere. Și nu este vina dumneavoastră dacă anumite lucruri nu pot fi rezolvate și rezultatele nu pot fi livrate așa cum s-a propus uh, inițial, pentru că pe parcurs dumneavoastră ați primit, ați primit pe parcurs și uh, sarcini și atribuții noi, fără să fi primit uh, resurse și finanțări noi. Și nu este vina dumneavoastră pentru fapt, faptul că Comisia a blocat revizuirea atât de mult timp. Eh, cu toate acestea, ați eh, conferit mai multă independență eh, sistemului decât s-ar fi așteptat de la astfel de structură. Totuși, vreau să am, vă adresez o întrebare în legătură cu proporționalitatea. Eu cred că aici și dumneavoastră puteți face mai mult. De ce, de pildă, continuați să uh, uh, autorizați în continuare uh, bănci care uh, nu aplică standardele IFRS. Și în a doua întrebare, puteți să vă angajați la elaborarea unui uh, raport privind arbitrajul și așa numitul shadow banking, activitățile bancare din umbră, Eh, eu cred că eh, cele trei autorități de supraveghere ar trebui să, ne, eh, să realizeze împreună un astfel de raport și să ne ofere impulsuri pentru o nouă legislație în acest domeniu. Mulțumesc. Proportionality. Proportionality. În legătură cu proporționalitatea, am spus deja că va fi o provocare pentru noi și m-aș concentra pe proporționalitate în ce privește revizuirea. Este un efort oportun inclusiv în ce privește raportarea. O mare parte a cadrului de raportare nu poate fi aplicat deocamdată, aplicată deocamdată pentru anumite modele de afaceri și anumite modele de activități bancare cantitatea de obligații de raportare este foarte mare și obligațiile de raportare sunt diferite pentru diferite bănci. Ehm, multe, multe bănci ehm, eh, sunt eh, depășite de această situație. Noi încercăm acum să structurăm obligațiile de raportare în așa fel încât să eh, să primim acele informații de care este nevoie la raportare. Ehm, întrebarea mea a fost o pre- întrebare foarte precisă dacă puteți să vă angajați să, să ajustați obligațiile de raportare în legătură cu uh, anumite uh, informații care nu pot fi extrase din conturi. Ideea este că sub, uh, autoritățile de supraveghere au nevoie de cifre comparabile între diferite bănci și în același timp uh, trebuie să respecte un uh, cadru de reglementare uh, contabilicesc. Deci eh, trebuie să existe date care eh, să fie eh, structurate astfel încât să fie utile pentru activitatea de supraveghere. Nu vorbim aici de raportări ce țin de contabilitate, ci de raportări care țin de punerea aplicare a supravegherii. Și aici, uh, într-adevăr, uh, trebuie să aplicăm perspectiva autorității de supraveghere. În ce privește al doilea punct, uh, cu privire la așa numitul shadow banking și activitățile non-standard, Aici, de asemenea, am făcut destul de mult în ce privește colaborarea între cele trei autorități de supraveghere, în verificări încrucișate, Uh, acolo unde am avut uh, temeri uh, că ar exista astfel de activități. Există o subcomisie de evaluare a riscurilor pentru acest domeniu și nu cred că am avea problemă cu în colaborare cu Parlamentul pe această temă. Problema este când, când nu când se lucrează în interiorul sectorului eh, reglementat eh, cu o entitate din afară, ci când două entități din afara eh, domeniului nereglementat colaborează între ele și atunci chiar că nu poate exista o, o supraveghere din partea noastră. Și atunci trebuie să trebuie să nu permitem ca, ca sistemul să poată fi eludat prin astfel de activități. De aceea vom monitoriza în următoarele luni și următorii ani acest fenomen și vom reveni asupra lui în relația cu noastră dacă se dorește acest lucru. Senor Enria, last week the president of the ECB, Mr. Draghi, a, săptămâna trecută, domnul Draghi a fost în comisia noastră și l-am întrebat dacă ar exista condiții în care ar participa la o dezbatere parlamentară națională și a spus uh, că noi uh, răspundem fața Parlamentului European și nu în fața unor parlamente naționale. Asemenea, BCE, uh, și dumneavoastră trebuie să luați niște decizii cu impact semnificativ în situații de urgență. Aceste decizii ar putea fi orientate și împotriva băncilor din Regatul Unit și autorității de reglementare britanice. Vreau să întreb dacă uh, Camera Comunelor din Marea Britanie va uh, solicita vreodată să compăreți pentru a explica un punct de vedere sau pentru a uh, da unele explicații și doi, dacă nu ați primit instrucțiuni și din partea domnului Draghi. Am participat deja la mai multe audieri, ca să spun așa, în fața parlamentelor naționale, la Camera Lorzilor, Mm, Senat și Camera Comunelor în Italia, Germania, la Senat în Franța, deci uh, au fost audieri în comisii parlamentare la care am participat personal. Ceea ce este diferit este că avem un rol puțin schimbat pentru că aici uh, elaborăm reguli și există alte și tipul de acțiuni pe care le luăm afectează regulile care sunt implementate și de către parlamentele naționale. Deci este clar că dialogul nostru primar este cu Comisia dumneavoastră și cu Parlamentul European. Există anumite cazuri în care ar fi oportun ca noi să raportăm și parlamentelor naționale și să explicăm motivele deciziilor noastre în domeniul regulilor. Sorry. Sorry, sorry, you îmi cer scuze, în orice caz, politica monetară este competența exclusivă a Uniunii. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Miss Barbara Cap. Doamna Barbara Capel. Ați încheiat uh, timpul de intervenție. Aveți același timp de intervenție ca și ceilalți membri. Sorry. I'm sorry, you made a question, you had the answer. Every, every Ați pus o întrebare și ați primit un răspuns. Thank you, Barbara. Vă mulțumesc, Barbara Capel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Ria, eh, autoritatea dumneavoastră eh, urmează să elaboreze un stres test pentru bănci în 2016 și de acum încolo o dată la fiecare doi ani. Eh, vor fi verificate profitabilitatea și fiabilitatea modelelor bancare. Rezultatele Eh, acestui stres test eh, vor fi centralizate la BCE pentru eh, date care vor contribui și la stabilirea ratei de referință și altor indici. Din cauza perspectivelor economice dificile și a performanței slabe a băncilor, Eh, se pune tot mai mult întrebarea dacă nu cumva supra-reglementarea băncilor este cauza faptului că eh, activitatea de creditare a scăzut foarte mult. În statele, în statele membre, JP Morgan, de pildă, a devenit din nou profitabilă cu ceva timp în urmă. În Germania se pare că există un deficit de capital de 25 de miliarde de euro, ceea ce a dus deja la uh, un impact Uh, semnificativ asupra băncilor care uh, până în 2016 vor reduce cu peste 10.000 numărul angajaților din sectorul bancar. Și unii, unii credit uh, vrea să disponibilizeze peste 18.000 de oameni, deci în total până în 2020 ar putea să-și piardă locul de muncă vreo 140.000 de persoane. Uh, deci costurile pentru uh, uh, aplicarea regulilor de guvernanță și regulilor de gestionare a riscului sunt tot mai mari. Și atunci, pe acest fundal, cum vedeți activitatea de reglementare și cum puteți să vă imaginați să propuneți noi reguli de supraveghere pentru bănci? Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră, pentru că îmi permite să vă clarific poziția mea în legătură cu suprareglementare și impactul asupra economiei reale. În general, în dezbatere există o neînțelegere. Dacă privim datele pentru întreaga Uniune și pentru fiecare stat membru, ceea ce este foarte clar este că aceste că băncile nu au suficiente capitaluri, acele bănci împrumută mai puțin, pentru că, bineînțeles, încerc, încearcă să își economisească capitalul. Și dacă privim diferența între băncile europene și cele americane, marea, marea diferență este că um, băncile americane au un capital mare uh, de la bun început și uh, încep mai uh, activitățile mai devreme decât băncile europene. Deci dacă vrem să se reînceapă împrumutarea în uh, sectorul bancar european, problema reală este uh, criza în ceea ce privește creditele neperformante. Acest lucru determină alegerile băncilor. În ceea ce privește con- controlul costurilor, trebuie să recunoaștem că am intrat în criză cu datorii excesive, ceea ce înseamnă că există o capacitate excesivă în industrie. Deci, la nivel național trebuie să reducem aceste capacități excesive și să restructurăm și cu cât mai devreme restructurarea, cu atât mai bine. Cu atât sectorul va avea o poziție mai bună pentru a susține economia reală. Vă mulțumesc, Gunnar Hockmark. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru răspunsurile de până acum. Aș reveni la una dintre problemele pe care ați menționat-o deja, relația între părțile pieței unice și felul cum putem să ne asigurăm că aceste reguli prudențiale comune sunt respectate ă, și să nu ajungem la o suprapunere a atribuțiilor cum vedeți din perspectiva dumneavoastră asigurarea acestui lucru, că nu subminăm acest eh, cadru unic de reglementare pentru piața financiară și cum putem să ne asigurăm că resursele administrative vor fi folosite în modul optim datorită echilibrului dintre dumneavoastră și alte autorități com, comparabile. Și ce se poate face de aici înainte pentru a rezolva aceste probleme, pentru a ne asigura că avem și echilibrul politic corect. Acestea sunt uh, probleme care sunt uh, importante și importante și politic. Este important uh, pentru mine să știu cum aveți în vedere să înaintați de acum înainte. Vă mulțumesc, domnule Hockmark, o întrebare bună. Să vă dau câteva exemple. Trei exemple, dacă îmi dați voie. Primul, testele de rezistență. Încercăm să ne vedem că acum avem PCE pe de o parte și autoritățile competente din afara zonei UE au perspective diferite, um, medii macroeconomice diferite, riscuri diferite. Cum putem să le echilibrăm pe toate? Noi putem să schimbăm testul de rezistență de la un test unic pentru întreaga economie UE spre un, text, eh, un exercițiu de transparență. Deci vom avea o metodologie foarte strictă, un scenariu comun aplicat tuturor părților care dă transparență participanților pe piață și ca autoritățile să folosească rezultatele acestor teste de rezistență în procesele lor. Deci decuplarea trans- aspectului de transparență de la responsabilitățile concrete de supraveghere a fost un lucru foarte important pentru a avea o metodologie comună, date comune pentru întreaga piață, acest lucru susține funcționarea pieței, comun, pieței unice. Al doilea exemplu pe care vi l-aș da în ceea ce privește politicele pe care va trebui să le examinați în curând, uh, schemele de garantare a depunerilor. Știu că există o dezbatere în interiorul Uniunii Europene spre uh, aceste scheme comune de garantare a depunerilor. În ultimii ani, am asistat la o mișcare a acestor depuneri uh, în piața unică și din interiorul zonei euro în afara zonei euro și trebuie să ne asigurăm că deponenții sunt, pro, sunt protejați peste tot în piața unică. Este un lucru predominant pentru zona euro pentru că dacă ai un depozit în euro în uh, de un euro în Cipru și acesta nu este considerat de aceeași valoare ca, un depozit, ca o, depun, o depunere de un euro la Berlin, este o problemă. Trebuie să avem în vedere toate aceste lucruri și o facem în munca noastră. În al, trei, al treilea exemplu, procesul de evaluare sub, de supraveghere. Avem orientări pentru a asigura o metodologie comună între uh, sistemul comun de supraveghere Eh, de piață și celelalte autorități pentru a ne asigura, pentru că atunci, că atunci când luăm decizii comune folosim aceleași date și acest lucru reprezintă o contribuție foarte importantă. Deci autoritatea de supraveghere eh, selectează datele corecte prin care să poată să susțină o bună cooperare între autoritățile de supraveghere și bănci în eh, sistemul de supraveghere a pieței în zona euro și în afara zonei euro. Vă mulțumesc, doamna Heidi. Vă mulțumesc uh, ca urmare a acestei întrebări. Există o presupunere că dacă toate băncile stau bine din punct de vedere economic și, pe, și în bilanț au expuneri uh, mici, înseamnă că sectorul financiar este într-o situație bună. Însă, în practică, am văzut că acest lucru nu este corect în ceea ce privește supravegherea macroprudențială și că trebuie să avem o perspectivă mai largă. Dintr-o perspectivă mai restrânsă, care dintre problemele din sistemul bancar european sunt specifice pe fiecare țară și care trebuie să fie vizate uh, individual? Întrebarea mea ar fi cum se face echilibrul între o monitorizare largă și una caz la caz în metodologia testelor de rezistență pe care le-ați anunțat pentru 2016 și care va, cum va fi, vor fi tratate activele DTA. Aș dori să știu dacă există unele lucruri care vor fi reintroduse în testul de rezistență și băncile elene sunt uh, judecate cu un indicator de 9,5% pentru adecvarea capitalului, puteți să ne asigurați că și celelalte bănci europene vor fi judecate tot după aceast, acest scenariu de 9,5%. Vă mulțumesc. O întrebare foarte cuprinzătoare un echilibru între problemele care țin de țară și abordările europene. Aici cred că cadrul actual în ceea ce privește legislația europeană lasă marjă de manevră autorităților naționale pentru a ajusta cerințele în funcție de caracteristicile uh, specifice fiecărui stat. Există un risc uh, sistemic, posibilitatea de creștere a riscului, posibilitatea crește uh, Eh, a ponderii riscului, a cererilor de capital. Există așadar o flexibilitate și este important ca autoritățile macroprudențiale să se asigure că aceste flexibilități sunt folosite în comun, pentru că istoria ne spune că dacă avem o criză eh, a băncilor mici, cum ar fi băncile de economie din Spania, Uh, băncile cooperatiste în Spania, uh, acestea pot, să, poate să aibă consecințe și la nivel european. Cum se stabilește metodologia testelor de rezistență? Metodologia este aceeași, însă noi ținem cont de riscurile specifice care sunt relevante pentru bănci în uh, diverse jurisdicții. De exemplu, în acest an punem accentul pe împrumuturile Forex, care sunt uh, importante în țări din Europa Centrală și de Est și, în al doilea rând, uh, probleme de conduită în alte părți. Deci, uh, acest lucru preved, permite autorităților de supraveghere să primească informații în acest sens. În ce privește activele DTA, noi încercăm să le utilizăm cât noi încercăm să utilizăm regulile în vigoare, ne bazăm pe reguli. De, activele DTA sunt, uh, este un domeniu în care a fost lăsată discreția autorităților naționale, însă BCE propune scurtarea acestor perioade pentru zona euro și încercăm să vedem dacă putem să ajungem la un progres mai mare pentru a avea o coerență mai mare cu alte state. În ceea ce privește pragurile, după vom avea praguri în acest exercițiu, autoritățile competente vor decide acest lucru, deci autoritățile elene și SSM va trebui să, vor trebui să asigure coerența între băncile elene și alte bănci din zona euro. Însă nu este mai chiar atât zona vorba de praguri, ci să identificăm în funcție de bancă adecvarea capitalului în funcție de uh, structura bilanțului. Mulțumesc foarte mult invitatului nostru pentru acest schimb de opinii care va forma, va, fa, va fi baza evaluării noastre. Vă mulțumim foarte mult! Gabriel Bernardino. Acum îl invităm pe Gabriel Bernardino să ia loc. care vine de la o instituție care colaborează strâns cu Parlamentul nostru, îi dau cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Econ. Mă bucur că am fost invitat aici dumneavoastră să vă împărtășesc viziunea mea și strategia pentru EIOPA pentru anii viitor și să răspund la întrebările pe care le aveți în legătură cu confirmarea mea posibilă ca președinte al EIOPA. Eu am o viziune de a dezvolta mai mult EIOPA ca o autoritate de supraveghere credibilă în Sistemul European de supraveghere Fiscală. Vă voi prezenta prioritățile, mei, prioritățile mele strategice. În primul rând, convergența de supraveghere, în al doilea rând, consolidarea protecției consumatorului și, um, în mod preventiv, și, în al treilea rând, să uh, um, aplic uh, o uh, susținere a stabilității financiare. În primul rând, creșterea convergenței de supraveghere. Cu aplicarea uh, solvabilității 2 va exista o trecere de la reglementare la supraveghere. De aceea este cheie să se să, este un lucru subliniat și în raportul Parlamentului European în legătură cu uh, regulamentul pentru serviciile financiare. Convergența acestor practici în Uniunea Europeană este un, mod, un element cheie pentru a reduce uh, Uh, arbitrajul de supraveghere să garanteze un uh, teren egal pentru toată lumea și să asigure un nivel similar de protecție tuturor uh, partenerilor din Uniunea Europeană. În contextul diferențelor în cultura de supraveghere și practică dintre statele membre, EIOPA în următorii cinci ani va pune accentul pe creșterea convergenței spre o cultură europeană a supravegherii implementarea programului Solvabilitate 2 este o oportunitate în această direcție și mă voi asigura că nu vom pierde această ocazie. IOPA va prioritiza angajarea bilaterală cu eh, autoritățile de supraveghere naționale, eh, acordând consiliere în legătură cu practicile de supraveghere Eh, de exemplu, cum am avut inițiativa eh, evaluarea foilor de bilanț în România. Eh, o vom acorda atenție specială mm, monitorizării modelelor interne, un domeniu în care diferențele materiale pot să aibă un impact major în ceea ce privește egalitatea șanselor și protecția actorilor implicați. Protecția consumatorului. EIOPA va continua să considere protecția consumatorului în centrul strategiei sale. Aceste uh, probleme de conduită afectează consumatorii individuali, dar uh, pot să aibă și un impact prudențial uh, amenințând stabilitatea sectorului financiar. Vom contribui la încheierea un, unui cod de norme comun cadrul unic de reglementare pentru protecția consumatorului prin implementarea directivei pentru distribuirea asigurărilor, IDD, și uh, acordând elemente de coerență uh, transsectorială prin Comitetul Comun a uh, Autorităților de Supraveghere Europene. Este foarte important să reacordăm încrederea consumatorilor în piața financiară. În al treilea rând, păstrarea stabilității financiare. Într-un mediu problematic macroeconomic și financiar, cu uh, dobânzi mici, uh, poziția de solvabilitate a asigurărilor și a fondurilor de pensii și durabilitatea uh, modelelor de afaceri este pusă la încercare. EIOPA va continua să facă teste de rezistență și va identifica riscurile și vulnerabilitățile principale și va emite recomandări pentru a, ca acestea să fie redresate. Pe baza noului model armonizat de raportare din Solvabilitate 2 vom implementa un sistem uh, extins de informare și vom dezvolta capacitatea de a avea o analiză de risc uh, în ceea ce privește indicatorii precoce, atât la nivel individual, de grup și sistem acest lucru va susține calitatea supravegherii micro, la nivel micro și macro în Uniunea Europeană. Pe lângă cele trei priorități, vom continua să dezvoltăm politici bazate pe probe ca bazele pentru un regulament prudent, pentru reglementări prudențiale. Vom uh, folosi principiile simplității și proporționalității și mai mult Iopa va continua să își consolideze participarea în dezvoltarea uh, capital, standardelor uh, internaționale de capital. Voi sta la dispoziția Parlamentului în acest sens. Europa va continua să participe în, în dezvoltarea Uniunii Piețelor de Capital. În ceea ce privește uh, un produs european, pan-european personal de pensie, PEP pensiile uh, durabile pot să reducă costurile atât pentru consumatori cât și pentru Uniunea Europeană uh, prin economii de scară și uh, vor contribui la finanțarea pe termen lung a um, economiei Uniunii. Va fi crucial să mm, știm că beneficiem de susținerea Parlamentului European în această inițiativă importantă să ne asigurăm că există aranjamente robuste pentru a reda încrederea cetățenilor. În contextul uh, constrângerilor financiare și umane, va trebui să facem alegeri dificile între diversele priorități și de aceea prioritizarea va fi la fel de importantă ca întotdeauna trecerea de la reglementare la supraveghere va necesita o consolidare a capacității interne de a uh, avea o procese operaționale. Voi uh, lucra cu noul director executiv uh, în mod deschis pentru a răspunde uh, în mod corect și pozitiv la acest mediu în schimbare. Dacă voi fi confirmat de către Parlamentul European, voi continua ca comportamentul meu și deciziile mele, mele ca președinte al IOPA uh, voi continua cu cele mai înalte standarde ale independenței, responsabilității și transparenței. Independența și responsabilitatea trebuie să meargă mână în mână. De aceea, cred că răspunderea mea în fața Parlamentului European consolidează independența mea în interesul public vreau să continui să uh, fac față împreună cu echipa mea uh, provocărilor care ne așteaptă în următorii 5 ani, ținând cont de faptul că lucrăm în interesul cetățenilor Uniunii Europene. Vă mulțumesc, Burkhard Balz, primul orator. Gabriel Mulțumesc, domnule președinte. Gabriel, mulțumim pentru prezentare. Am două întrebări. Mai întâi, Comisia a propus proiecte legislative în, atât Parlamentului cât și Consiliului în legătură cu Solvența 2. Ele sunt în curs de examinare. Totuși, în aceste proiecte legislative, Comisia are o abordare foarte cuprinzătoare și foarte extinsă. Și în plus, ă, se pare că Comisia mai are și alte idei de modificare a actelor de reglementare actuale în vigoare. Cum vedeți dumneavoastră și cum vede EIOPA aceste inițiative? 2. În publicațiile ă, și rapoartele EOPA din trecut nu par să respecte ă, nici, nici mandatul pe care Europa, EOPA l-a primit și nici principiul proporționalității. Rapoartele sunt uh, mai mult un fel de copy and paste al unor acte legislative. Uh, nu ne-ar fi importantă o prioritizare a sarcinilor și atribuțiilor pe care EIOPA le-a primit uh, prin mandatul său. Cum vreți să vă asigurați în viitor că nu veți supraîncărca sectorul cu reglementări și orientări și care ar fi, în opinia noastră, prioritățile pe care ar trebui să le urmați? Thank you very much, uh, Mr. Balz. And, uh... Mulțumesc, domnule Balz. Întrebări foarte bune, desigur. La prima întrebare, cadrul legislativ al Solvency 2 a fost uh, destul de clar și dumneavoastră știți, pentru noi e foarte important să dispunem de stabilitate a cadrului de reglementare acum. Deci înțelegem, sigur, faptul că Comisia dorește să facă reglaje în anumite aspecte. Noi am uh, Uh, lucrat la nivelul infrastructurii în ultimele luni, am furnizat o consiliere care cred eu că e echilibrată și un răspuns bun în ce privește temerile prudențiale în acest domeniu. Am fost consultați uh, în legătură cu alte chestiuni, uh, alte inițiative ale Comisiei, însă totuși consider că e important să dispunem acum de stabilitate. Deci, aș sfătui împotriva unor schimbări acum după cum știți, avem o perioadă de 2 ani după punerea în aplicare în 2016 pentru a revizui regimul. După cum spuneam în introducere, noi dorim să facem revizuirea în mod structurat, să examinăm principii cum ar fi proporționalitatea, simplitatea și cred că uh, acolo putem uh, vorbi de posibile schimbări, pentru că e important să și înțelegem care sunt consecințele uh, arhitecturii noastre colective, Solvency 2, pentru următorii doi ani și apoi, sigur, dacă va fi nevoie să facem uh, reglaje, le vom face, însă ar trebui să le facem bazat, bazându-ne pe probe, nu doar pe tendințe ale momentului, uh, să evităm uh, pripeala. Un alt aspect, proporționalitatea și elementele din liniile directoare, aici vreau să fiu foarte clar, domnule Balț, noi sigur am emis un număr de linii directoare și nu vom continua să facem și pe viitor, pentru că acum intrăm în viteza de croazieră acestui regim, dar continui să cred că e foarte important ce am făcut, pentru că puteți spune, bun, mii de pagini de uh, texte, dar domnule Baz, credeți-mă că dacă nu am fi emis aceste linii directoare europene cu mii de pagini, rezultatul ar fi că ați avea alte, multe alte pagini de legislație la nivel național. Uh, Eh, și multe dintre ele cu abordări divergente și atunci ar fi eh, foarte dificil ulterior să ne asigurăm că avem mai multă coerență și convergență. Deci vă rog să vă gândiți și la asta, că e foarte important. Și liniile directoare pe care le avem, cred că țin cont eh, de proporționalitate, desigur. Știți că v-aș putea da două exemple în legătură cu raportarea am dezvoltat un număr de elemente de simplificare, de proporționalitate, acolo unde micile companii n-au nevoie, de exemplu, în fiecare trimestru să raporteze supraveghetorilor. Am dezvoltat împreună cu BCE-ul <clears throat> modul de a face raportarea în mod semnificativ și convergență. Nu avem o suprapunere. Am dezvoltat un instrument pentru companiile mai mici Eh, eu, din câte știu eu, mai mult de 1200 de companii utilizează deja acest instrument în mod gratuit eh, pentru a trece de la eh, raportarea conform Solvency 1 la Solvency 2. Deci am ținut cont de proporționalitate. Eu vin dintr-o țară mică și dați, mi voie să vă spun că asta este o prioritate de top a mea. Mulțumesc. Următorul vorbitor, Ludvigson. Tack så mycket. Jag har två relaterade frågor. Mulțumesc. Aș deci avea două întrebări. În primul rând, mă preocupă uh, impactul uh, ratei dobânzii scăzut. Uh, ați spus în vară că companiile de asigurări se află sub presiune din cauza ratei scăzute a dobânzii. Uh, BCE-ul are un program care parțial răspunde pentru asta. În această comisie săptămâna trecută, președintele BCE a spus că e uh, pregătit să flexibilizeze acest program dacă inflația nu se îmbunătățește sau situația inflației nu se îmbunătățește. Dar ce riscuri comportă asta? Cât de solide sunt companiile de asigurări, de pensii uh, private, trebuie să luăm măsuri specifice pentru a încerca să preîntâmpinăm orice apariție a unor probleme majore și apoi în al doilea rând în legătură cu întrebarea anterioară, aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră în legătură cu calitatea testelor de rezistență și a sistemului de teste care există acum în Europa. Știm din propria experiență cu piața bancară că nu e o problemă ușor de rezolvat. Acum un an ați făcut uh, asemenea teste pentru companiile de asigurări, iar acum uh, faceți uh, este pentru fondurile de pensii, dar cât, cât de mm, sigure sunt aceste teste, care sunt defectele lor eventual. Uh, încercați să, în anul următor să îmbunătățiți acest sistem sau nu? Mulțumesc! Mulțumesc! Două întrebări foarte bune. După cum am menționat uh, inițial, stabilitatea sistemelor de asigurări și de pensii uh, private uh, este o prioritate a noastră, în mod specific în legătură cu rata scăzută a dobânzii și impactul uh, acțiunii BCE. E clar, și am, am mai menționat asta, impactul acestui mediu cu rata, dobândă, rata scăzută a dobânzii și măsurile de uh, politici macromonetare reprezintă una din marile provocări din sectorul cu care se confruntă sectorul asigurărilor. De ce ne-am concentrat uh, la testele noastre de rezistență pe aceste riscuri specifice? Pentru că, sigur, când privești lucrurile din perspectiva asigurărilor și a pensiilor, um, acest mediu cu rată scăzută a dobânzii nu doar că crește valoarea uh, pasivului, ci și nu crește valoarea activului în mod similar. Deci, eh, în același timp, există mai puțină eh, capacitate de solvență, ai și mai eh, puțină capacitate de garanție până la urmă și cum facem asta legându-ne de rezultatele testelor de rezistență. Emitem recomandări pentru statele membre ca să vadă unde anume modelele de afacere au avut probleme. Problemele acestea apar atunci când există un element de diferență uh, uriaș uh, între uh, active și pasive și dacă, sunt, uh, dacă este un de, dezechilibru de durată, atunci riscul de investiție e enorm și ar putea interveni situații unde după câțiva ani uh, de uh, existența acestor probleme, există probleme, uh, apar și probleme cu uh, cash flow-ul, cu numerarul. Nu trebuie să așteptăm ca aceste lucruri să se cristalizeze. Acționați înainte, cereți companiilor să se schimbe tipul de produse, modelul de afaceri, să punem, să punem în aplicare uh, regulamentele și cu Solvency 2 asta se va și întâmpla uh, inclusiv pentru companiile care sunt în tranziție, pas cu pas, trebuie să-și îmbunătățească poziția privitoare la solvență. În ce privește calitatea uh, testelor de rezistență, sigur, noi efectuăm asemenea teste și trebuie să credem că sunt credibile, sigur, încercăm să creștem nivelul de informație pe care uh, îl furnizăm pe linie cu ce va aduce Solvency 2, uh, mai multe informații publicate, iar în ce privește calitatea testelor, aș putea să vă spun că ne-am dori uh, să, avem, să dispunem mai mult de control în aceste teste, pentru că depindem prea mult în continuare de autoritățile naționale, nu putem vorbi direct cu grupurile de asigurări, ci trebuie să trecem prin uh, filtrul autorităților naționale și asta este o dificultate în calea coerenței rezultatelor. Deci, probabil, la o revizuire viitoare trebuie să ținem cont de aceste probleme. Mulțumesc, doamna Swinburne, acum. Mulțumesc și mm, aș ruga colegii să mă scuze pentru că pun practic am aceleași întrebări celor trei uh, președinți. Da, apreciez faptul că ați formulat un set de reguli, a fost un mandat și felicit și echipa dumneavoastră pentru că ați și finalizat multe din aceste reguli, liniile directoare la care v-ați referit, însă uh, vă veți concentra acum pe alte instrumente ca să nu vă referiți doar la punerea în aplicare, ci și uh, faptul că autoritățile naționale competente uh, se uh, asigură de respectarea regulilor și transparența pentru actorii implicați, mai ales în ce privește conținutul, este importantă și de asemenea, cum anume veți colabora cu Parlamentul European dacă atunci când Uh, atunci când uh, emiteți setul de întrebări și răspunsuri. Și în plus, există, am înțeles eu, și probleme de guvernanță în structuri. Ce măsuri puteți lua personal ca să vă asigurați că membrii Consiliului de Administrație respectă legislația europeană și textul nivelului 1? Thank you very much. Mulțumesc, domnul Swinburne. Întrebări foarte bune și e bună și coerența la întrebări și sper că și răspunsurile sunt coerente lăsăm de deci, aceeași parte a baricadei, cum spunea și Andreea, în ce privește trecerea de la regulament la supraveghere, sigur, e o prioritate noastră, deja, încă de pe acum, dar și în anii uh, următori, ce instrumente utilizăm ca să ne asigurăm că există această coerență a uh, punerii în aplicare a măsurilor de supraveghere, în primul rând, sigur, uh, liniile directoare au fost emise, e un element fundamental, trebuie să ne asigurăm că există și indicații clare din partea supraveghetorilor către uh, companii în legătură cu modul în care trebuie să pună în aplicare regulile. Apoi, în al doilea rând, sigur avem uh, procesul revizuirii interpares uh, și va căpăta mai mare importanță ulterior. Și apoi, cu instrumentele, uh, sigur, se spune în regulament că putem dezvolta alte, alte instrumente pentru mai multă coerență. Deci, de exemplu, ce am făcut? Avem o echipă pentru uh, supravegherea tabloului general sunt doar patru oameni pentru un moment, că nu avem posibilități bugetare, însă au mare experiență și cu autoritățile naționale uh, au reuniuni și uh, se asigură că acest regim va fi pus în aplicare așa cum se cuvine, văd ce probleme există pe piețe specifice în legătură cu coerența, cu calitatea procesului și spun foarte clar, putem pretinde că avem o piață internă. Însă dacă nu avem cu adevărat uh, supraveghere coerentă și un bun nivel de calitate, nu vom avea niciodată această piață internă. Problema e că, în momentul actual, avem niveluri diferite de supraveghere în Europa. Deci vrem să luăm foarte în serios această problemă. Am făcut un exercițiu recent cu autoritățile din România, a fost un exercițiu foarte bun din punct de vedere al transparenței. S-a publicat un raport cu evaluarea companiilor, atât în ce privește Solvency 1 și Solvency 2. Am găsit un număr de probleme în ce privește capitalul, uh, dar transparența e de plină și e și nivelul de încredere diferit până la urmă. Și cred că de asta avem nevoie ca să uh, continuăm să facem în viitor să colaborăm cu autoritățile naționale pentru a îmbunătăți calitatea uh, uh, supravegherii. Mulțumesc acum Silvi Gula. Fără microfon. Mulțumesc, uh, domnule director, că sunteți atât de noi. Mulțumesc de ce ați făcut până acum. Vreau și eu să fiu coerent. Poate nu mai este atât de la modă coerența, dar voi rămâne și eu în spiritul întrebărilor anterioare ale mele, și anume preocuparea în legătură cu legătura între nivelul 1 și celelalte, celelalte reguli. Cred că față de public nu trebuie să subestimăm Uh, modul în care atât de multe texte uh, care adaugă confuzie, desigur, autoritățile acestea sunt recente și toate astea uh, dăunează imaginea Europei. Vreți cumva să reduceți numărul linilor directoare, să fie mai coordonate, să nu anticipăm legătură cu hotărârile care vor fi luate. Și în al doilea rând, cum vă putem noi ajuta să există o coerență și între ce se întâmplă la nivel global și nivel european? uh, am putea face un raport, Uh, FSB a intrat în domeniul asigurărilor, dar oare cu ce informații și cum putem îmbunătăți lucrurile? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă. În primul rând, nivelul, legătura între nivelul 1, 2 și 3. Ideea inițială era de a avea o directivă bazată pe principii cu solvency. Știm că diavolul se ascunde în detalii și dacă vedem uh, exemplul ăsta, sigur că la solvency 1 au fost multe probleme, probleme fie rămase nerezolvate sau au, s-a ajuns la niște compromisuri de, cam vagi și atunci sigur că trebuie să ne gândim că aceste reguli trebuie puse în aplicare în viața reală și când vii la nivelul 2 și 3, sigur că ai nevoie de mai multe detalii. Cred că uh, noi cu toții trebuie să înțelegem că probabil asta e singura cale înainte, pentru că dacă vrem să facem atât de multe la nivelul întâi și să rezolvăm toate detaliile acolo, atunci cred că regulamentul va fi prea strict. Și trebuie să înțelegem în ziua de azi că împrejurile pe piață evoluează foarte rapid, deci trebuie și noi să ne adaptăm uh, rapid. Deci, a spune că cel mai bun uh, mod de a uh, continua e să facem, să avem un nivel 1 bazat pe principii și, sigur, totdeauna răspunzând în fața Parlamentului și a colegiuitorilor, să avem mai multe detalii decât la un nivel mai tehnic. Cred că e cea mai bună soluție. Și în ce privește standardele internaționale, știți că eu am avut discuții pe tema asta uh, la asigurare avem o situație în care de la începutul EOPA, Consiliul de Administrație a convenit că EOPA ar trebui să fie reprezentată la discuțiile internaționale în domeniul asigurărilor și cred că am făcut progrese uh, cu coordonarea uh, frontului european, ca să spun așa, în și e important să, să continue să fie așa. Poate avem o lacună a prezenței noastre uh, la FSBI, pentru că acolo nu suntem reprezentați, nu primim informații. De exemplu, ce se întâmplă cu rezoluția privitoare la recuperarea? Eu am spus că trebuie să facem asta și în Europa înainte ca statele membre să aibă propriile lor sisteme, că după aceea ar fi mult mai dificil să avem o abordare comună în Europa. Aici suntem într-un unghi mort și trebuie să îmbunătățim lucrurile acolo. This is really... Mulțumesc, spune președintele. Da, este o adevărată problemă. Sven de acum. Well, welcome Uh, welcome back. Bine ați revenit în mijlocul nostru. Din perspectiva mea și a noastră, dumneavoastră ați uh, dat dovadă de mult curaj, fără să fi avut uh, măcar un temei legal uh, solid și totuși ați acționat pentru că ați constatat existența unor riscuri sistemice în sectorul asigurărilor și de aceea este foarte important să și continuați să uh, faceți uh, ce ați făcut până acum bazat pe principiul proporționalității. Uh, noi am reglementat mult mai strict băncile până acum decât uh, asigurările. Și acum, cu noul regim de supraveghere al asigurărilor, constatăm că acesta nu este încă adaptat modificărilor care au apărut între timp la sistemul bancar. Eh, mult, tot mai multe asigurări își asumă riscuri eh, similare celor din sectorul bancar și de aceea vă întreb dacă puteți să oferiți eh, niște impresii personale din experiența dumneavoastră în ce privește arbitrajul și alte aspecte de, de risc de reducerea riscului uh, în ce privește anumite fenomene, cum ar fi shadow banking, pentru că aici avem uh, riscuri similare cu cel din uh, sectorul bancar. Mulțumesc, Sven. Definiția așa numitului shadow banking este foarte controversată. Din ce ne privește pe noi, um, intervenția, intervenția asigurătorilor în Uh, activități de creditare nu este considerată din partea noastră shadow banking. În majoritatea uh, țărilor, oricum această activitate, uh, această activitate de creditare a asigurătorilor este mai mică de 1% din, din active. Cu o singură excepție, în țele de jos, unde piața este astfel structurată și în Germania mai există, mai există activități de creditare minime pentru IMM-uri. Uh, deci uh, noi monitorizăm aceste activități. Ceea ce am văzut până acum nu, am, nu, nu reprezintă schimbări infrastructurare foarte uh, profunde. Împreună cu colegii din comitetul mixt, observăm uh, uh, ce se întâmplă și odată cu aplicarea Solvency 2 uh, vom avea informații mult mai bune și mai structurate în legătură cu acest sector. Dar trebuie să fim foarte atenți și prudenți în ce privește folosirea termenului de shadow banking, pentru că shadow banking înseamnă că se desfășoară activități fără a se încadra într-un cadru de reglementare eh, stabilit. Evident că așa ceva ne îngrijorează. Ne îngrijorează și faptul că există companii de asigurări care eh, eh, intră în aceste activități nereglementate fără a aplica criteriile de evaluare și analiza riscurilor care ar trebui aplicate. Mulțumesc frumos, Marco Balli. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea și eu câteva întrebări, pentru că sunt raportor din umbră pentru grupul meu privitor la revizuirea directivei de resort și, după cum știți, în momentul în care rata dobândii e scăzută, se caută randament și uh, cu produse mai riscante sau foarte volatile. Pentru că sunt și uh, au un uh, caracter de lichiditate redus și aici fondurile de pensie ar putea face investiții prea agresive. Deci mă întreb, sunteți în favoarea, și vă întreb, sunteți în favoarea unei limitări precise acestui tip de instrumente? Că e bine să existe uh, măsuri de salvgardare, ca, pentru că de, de pe, în urma apariției unei scânteie pe piață se iscă un incendiu și uh, oamenii își pierd pensiile. Apoi, în ce privește infrastructurile, într-un document de consultare publicat recent, EOPA a afirmat că investițiile în infrastructură sunt fundamentale pentru creșterea economică și că fondurile de pensie reprezintă uh, o sursă fundamentală de finanțare a acestui tip de investiții. Aici mă întreb dacă EUPA a identificat criterii de sustenabilitate economică, mai ales pentru că am văzut că adesea în aceste proiecte infrastructurile nu au atras și beneficii pentru investitori, pentru că sunt procese de, investimente foarte, de investiții foarte riscante. Deci care este sustenabilitatea economică, socială, de mediu a acestor proiecte și apoi și transparența. Da, uh, vorbitorul este întrerupt, uh, a expirat timpul întrebării, vă mulțumesc. Thank you very much uh, on răspuns. So on the first one in... Mulțumesc pentru cele două întrebări. În legătură cu prima, uh, invest... fondurile de investiții și de pensii Convenția eh, de reglementare a fondurilor de pensie este eh, minimă. Statele mm, membre au o flexibilitate enormă în a pune în aplicare directiva. Și în ce privește investițiile, există eh, principiul persoanei prudente în investiții care trebuie aplicat la nivel național. Asta sigur că face lucrurile și mai dificile pentru noi, pentru că este dificil să Uh, implementeze reguli noi câtă vreme statele membre au o marjă de manevră atât de mare. În ce privește părerea mea, eu personal cred că este foarte important ca fondurile de pensie să aibă bună gestionare a activelor, pentru că la urma urmei uh, <clears throat> numai astfel își pot uh, obține rezultatele care să garanteze și pensiile și profitabilitatea companiilor. Deci unele dintre aceste investiții eh, pe termen lung, eh, într-adevăr, sunt oportune. Dar e foarte important și tipul de pensii pentru, pe care, pentru care faci o, o asigurare. Eh, există forme de pensie, produse de pensie în ca, foarte volatile în care oamenii își pot retrage banii și atunci nu ai certitudinea că poți să faci o investiție consistentă. În ce privește proiectele de infrastructură, eh, ceea ce a spus dumneavoastră este foarte adevărat. Eh, am analizat situația și am formulat trei concluzii în legătură cu infrastructură și a, tocmai de aceea am și creat o nouă clasă de active, eh, cele din domeniul infrastructurilor. Nu vorbim de orice fel de Uh, uh, infrastructuri, ci de proiecte infrastructurale care îndeplinesc anumite criterii cumulativ în ce privește stabilitatea cash flow-ului, în ce privește uh, stresul, testul de rezistență și altele. Pentru aceste proiecte infrastructurale avem deja informații care ne permit calibrarea Uh, uh, produselor uh, pentru aceste investiții. În această clasă de active aveți o bună rată de recuperare a investiției, inclusiv pentru elemente de infrastructură cu oarecare risc. Iar în ce privește criteriile de, de gestionare a riscurilor, aici, într-adevăr, avem uh, unele rezerve. Realitatea este că nu există suficiente proiecte bune în derulare proiectele bune de infrastructură sunt luate și asumate de cele mai importante și mari companii care au resurse de analiză de risc corespunzătoare. Companiile mai mici ajung să uh, își asume uh, proiectele ceva mai puțin performante și uh, uh, inclusiv pentru aceste companii vrem să ne asigurăm că vor fi aplicate aceleși riscuri de prudență. Mulțumesc, uh, domnul Arnemans. Ik, ik heb een heel eenvoudige vraag. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este foarte simplă. E întrebarea unui laic. Apreciez instituția dumneavoastră pentru că ați arătat foarte clar care sunt riscurile și pericolele uh, uh, pe care le uh, comportă sectorul asigurărilor într-o societate în curs de îmbătrânire. Săptămâna trecută, Mare Draghi a fost în mijlocul nostru și ne-a spus că stabilitatea ă, instituțiilor nu este problema mea și nu este nici problema BC, numai că în același timp el este și președintele Comitetului European pentru Riscuri Sistemice. Și atunci i-am pus încă o dată ă, această întrebare și o, o, vă pun și dumneavoastră această întrebare. Care este interesul ă, BCE în această instituție? Pentru că noi îl întâlnim pe domnul Draghe în în Comitetul pentru Riscuri Sistemice și când vorbim despre aceste riscuri cu el, zice, păi nu-i treaba mea, că nu-i treaba BCE. Deci vrem să știm care e poziția noastră. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Este o chestiune pe care am abordat-o cu seriozitate încă de la început. Încă din 2011, am emis un aviz în legat uh, de uh, rata uh, de referință a dobânzilor, pe care am prezentat-o și Comitetului pentru Riscuri Sistemice. Am arătat care este impactul ratei de foarte scăzute a dobânzii de referință. Chiar și acum, un grup de lucru analizează impactul acestei situații nu doar asupra economiei, ci și asupra altor sectoare dincolo de sectorul bancar, deci în special sectorul asigurărilor. Și uh, cred că acum înțelegem evident mult mai bine acest uh, impact. Dar ca să fiu foarte uh, franc, pe termen lung, asigurările și fondurile de pensii se vor beneficia de pe urma stabilizării economiei. Acest lucru, într-adevăr, ar fi foarte mult de dorit. Numai că, cu cât mai lungă este perioada de referință la care, pe care o analizăm, cu atât mai mare este impactul unor măsuri pe care acum le num, luăm și de aceea trebuie să fim proporționali în ceea ce facem. O intervenție fără microfon. The good thing to be in Frankfurt is that of da, e bine să fii în, la Frankfurt pentru că asta îți permite să fii în uh, contact permanent cu BCE și cu Mario personal. Werner Langen acum. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, Bernardino. Ați uh, Uh, adoptat poziții de mai multe ori în legătură cu propunerile pe care le-ați lansat prin autoritatea dumneavoastră. Noi nu am uh, avizat favorabil uh, creșterea bugetului noastră. Ar trebui să ne întrebăm poate de care e cauza acestui refuz. Poate pentru că EIOPA și-a asumat prea multe sarcini care nu sunt acoperite prin măsuri de nivelul 1. Dacă văd bine, ați prezentat 707 directive în legătură cu Solvency 2, dar numai 37 au fost uh, uh, în baza mandatelor și peste 630, 670 uh, aproape au fost din proprie inițiativă. Deci, dacă nu vă autocenzurați, atunci, atunci suntem în pericol de a avea o suprareglementare destructivă. Dumneavoastră puneți în centrul atenției protecție, protecția consumatorilor, dar ar trebui să puneți în centrul atenției noastre cele uh, adoptate de uh, legiuitori. În ce privește asigurătorii, aș mai menționa că uh, uh se spune într-o foaie informativă că la 12 luni de la eh, publicare trebuie puse în aplicare anumite standarde tehnice. În al doilea rând, EOPA, în articolul 21, eh, își eh, arogă niște drepturi de a emite în speță acte delegate pe care drepturile are de fapt Comisia Europeană. Întreb dacă nu cumva prin această abordare pierdeți din vedere uh, sectorul uh, asigurărilor și impactul pe care rata scăzută a dobânzii de referință îl are asupra asigurătorilor. Let's focus. Mulțumesc, domnule Langen. În ce privește uh, inițiativele proprii, vreau să vă asigur că toate inițiativele noastre proprii Uh, se bazează pe uh, regulamentele pe care, uh, care constituie temeiul activităților noastre. Sigur că poate nu vă convine numărul acestor orientări și recomandări, dar tot ceea ce am făcut este în interesul aplicării acestor regulamente de bază, pentru că altminteri Eh, autoritățile naționale ar trebui să ermită aceste lucruri, dar eh, le ermite în mod diferit. Da? Într-adevăr, nu avem eh, în regulamentele de bază de funcționare competențe de a desfășura noi teste de rezistență, însă a, toate inițiativele de care le-am asumat sunt secundate de prevederile Uh, regulamentului uh, de bază. Um, în ce privește protecția consumatorilor, este uh, un element strategic al activităților noastre și pentru noi sunt foarte importante și aceste buletine informative, aceste fișe de informare pe care și Parlamentul le-a susținut. În ce privește bună guvernanță, Eh, tocmai am eh, publicat pentru consultare niște eh, orientări preliminare prin care vrem să ne asigurăm că în momentul în care IDD este aplicat, atât autoritățile de reglementare cât și entitățile din domeniul asigurărilor vor aplica măsurile de nivel 1 așa cum trebuie, pentru că apoi nivel, uh, nivelul 2 și 3 să se plieze pe acesta din uh, tâi. Deci, în uh, 2 ani de pregătire a Solvency 2 uh, am emis multe uh, recomandări și orientări tocmai pentru ca pune aplicarea a Solvency 2 să fie mai consistentă și consecventă. Deci, tot ceea ce facem uh, Uh, este în conformitate cu mandatul nostru. Iar, domnule Langen, sigur, prioritizarea face parte din activitatea noastră cotidiană. Um, de, da, și tocmai de aceea uh, facem tot ceea ce este necesar ca și astăzi și pe viitor să avem priorități foarte clar uh, stabilite. Doamna Gil. The Capital Markets Union. Uniunea pieselor de capital este o prioritate pe agenda politică și companiile de asigurări și fondurile de pensii sunt mari investitori care vor juca un rol, rol crucial în implementarea acestei uniuni în Uniunea Europeană. Propunerea Comisiei încurajează investițiile în securitizare pentru a canaliza capitalul către economia reală, însă mulți dintre noi avem rezerve dacă acest cadru va crește finanțarea pentru IMM-uri, imm sau nu și s-ar putea ca această finanțare să fie foarte costisitoare. Există și preocupări în legătură cu lipsa de supraveghere și în legătură cu riscul, sub, riscul subiacent. Vreau să știu dacă aveți și dumneavoastră preocupări asem, asemănătoare, cum uh, putem face securitizarea mai conformă finanțării IMM-urilor și cum trebuie să facem față riscului sistemic. În al doilea rând, mai mulți uh, alegători m-au abordat în legătură cu companiile de asigurări și uh, atitudinea lor foarte laxă în ceea ce privește mm, caracterul privat al datelor și că aceștia transmit mai departe în scopuri comerciale datele personale ale uh, a clienților. Uh, de aceea, ce se poate face în acest sens pentru a reglementa mai bine companiile de asigurare? Um, vă mulțumesc. În ceea ce privește securitizarea, am examinat, bineînțeles, acum 2 ani deja securitizarea în contextul solvabilitate 2. În ideea de a face o diferențiere între diversele tipuri, diverse de modalități de a aborda securitizarea, pentru că vedeam din date că există o performanță diferită în funcție de modelul european sau cel american. Așadar, la un moment dat am găsit o, am, am făcut o recomandare Comisiei Europene să, spre o abordare de uh, Uh, calitate mai mare și unele calitate mai de redusă și o diferențiere din perspectiva prudențială, care mi se pare un element foarte bun în definitiv, pentru că domeniul în care am văzut mai multe uh, riscuri erau în categoria mai redusă a securitizării. Cum putem îmbunătăți situația? Am lucrat împreună cu uh, colegii de la EBA uh, și comunitățile comune pe uh, securitizare și pe o serie de elemente care vor fi pozitive în sensul introducerii transparenței pe această piață, ceea ce este un element fundamental pentru investitori. Așadar, am, ar putea să fie un pas bun în direcția asigurării că există o securitizare bună dar și ținând cont de riscul că dacă totul se acceptă fără uh, examinare, ne vom uh, regăsi în situația din trecut. În ceea ce privește caracterul privat al datelor, este interesant pentru că sectorul de asigurări în momentul actual se confruntă cu o schimbare majoră care provine din uh, elementul legat de digitizare și de problemele de date, și anume big data, cum se numește. Acest lucru ne examinăm din perspectiva consumatorului în planificarea pentru munca pentru Comitetul Comun pentru 2016 să examinăm uh, probleme big data și felul în care sunt tratate datele uh, în diversele sectoare și în sectorul asigurări și sunt sigur că acest element va reveni și vom pentru că nu vrem să oprim inovarea, însă în definitiv există și un element de risc pentru consumatori care trebuie să fie luat în vedere. Mulțumim foarte mult, Gabriel, pentru acest schimb de opinii foarte interesant. Bineînțeles că vom discuta aceste lucruri și vom, le vom considera uh, alături de relația foarte pozitivă pe care am avut-o în acest prim mandat. And now, Um, Steven Major, our ESMA. Cum urmează reprezentant președintele ESMA, care eu urăm bun venit și îi dăm cuvântul. Vă mulțumesc, mulțumesc Roberto pentru această scurtă prezentare, stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor, am venit de la Paris, unde, după cum știți, are sediul ESMA. Ca și ceilalți, am fost șocat și întristat de evenimentele de vineri seară. Paris, Parisul a devenit sediul ESMA în, ESMA în ultimii ani și este un oraș la care ținem foarte mult. Ne gândim la gândurile noastre sunt alături de victime și de cei care și-au pierdut pe cei dragi și uh, Uh, tot ceea ce putem pentru a susține Parisul vom face. Acestea fiind spuse și în acest uh, spirit, uh, mă bucur că am fost invitat la această audiere publică pentru un schimb de opinii în legătură cu decizia de a extinde mandatul meu. A fost o experiență excepțională să fiu președintele acestui Consiliu în anii săi de formare și dacă voi fi aprobat pentru a continua acest post, mm. voi continua să o fac în continuare. ESMA a, a, avut, o, a avut rezultate bune, chiar dacă a avut resurse reduse. A contribuit la protecția investitorilor și la bună funcționare a piețelor financiare acest lucru reprezintă o piatră de bază a creșterii economice. Înființarea ESMA de către Parlamentul European, dar și de către Consiliul și Comisia Europeană, a fost o schimbare majoră și a obținut beneficiile scontate. ESMA a jucat un rol cheie în reforma regulilor pentru piețele financiare și uh, noul cadru unic de reglementare acoperă o mare parte, o mare serie de activități, instrumente și entități. E, și uh, din 2011 încoace am uh, uh emis peste 120 de standarde tehnice și 90 de consilieri tehnice. Uh, am încheiat două cazuri de aplicare și voi continua să constitui un, o, re, o reputație pentru aplicare raportarea pentru derivate și supravegherea depozitarelor comerciale a adus lumina asupra pieței europene de, pentru produse derivate. Am uh, înregistrat progrese substanțiale în ceea ce privește convergența de supraveghere și sunt sigur că uh, consolidarea uh, metodologiei de evaluare reciprocă a ESMA a contribuit la bune sale rezultate. Am asigurat o bună coordonare în răspuns la crize Uh, ESMA are capacități puternice de a identifica riscurile pentru protecția investitorilor și a stabilității. Evaluarea riscului acordă um, idei tangibile pentru uh, autoritățile de supraveghere am lansat, pe baza evaluărilor ESMA, inclusiv cea a Parlamentului European, am lansat o revizuire a strategiei noastre care a fost încheiată în acest an. Agenda ESMA va, pleca, va trece acum de la legislare către implementare. Vom asigura un rol crescut activităților de convergență a supravegherei și a activităților cadrului unic de reglementare. În momentul de față există uh, multe de făcut pentru a asigura convergența practicilor de supraveghere. Nu trebuie să încercăm să uh, avem stand, eh, trebuie să avem standarde pentru toată lumea, însă nu neapărat uh, aplicabile uh, de sus. Cred că este foarte este foarte important să avem instrumente uh, suficiente pentru a ajunge la convergență. Aceste instrumente ar trebui să uh, contribuie la implementarea eficientă a regulilor, facilitarea schimbului de experiență între uh, agențiile de reglementare naționale și coordonarea uh, activității de supraveghere, precum și evaluarea um, practicilor naționale. Munca de convergență ESMO va, ESMA va, fi, va face parte din uh, Uniunea Fețelor de Capital, pentru a se asigura că acest cadru unic de reglementare rămâne un cadru unic în practică. Vom continua să asigurăm experiențe la nivelul european pentru piețe, legislația pentru piețele de active. În plus, vom revizui standardele tehnice și vom evalua impactul lor pentru a le ajusta când este necesar. Consultarea și comunicarea vor fi în continuare importante pentru munca ESMA și în rolul meu de președinte vă voi asigura că se vor folosi toate canalele prin uh, grupul actorilor implicați în active și piețe, uh, audieri deschise, consultări publice și întâlniri cu asociațiile mm, interesate. Voi continua să vizitez statele membre pentru a dialoga cu investitorii, participanții pe piață și reglementare, agențiile de reglementare. Pentru a atinge obiectivele de convergență, ESMA va consolida cooperarea la nivelul Uniunii și la nivel internațional. Voi susține Comitetul Comun al uh, Autorităților de Supraveghere Europene ca forum pentru a crește convergența de supraveghere în cele trei sectoare Subliniez că în următoarea fază a ESMA, buna cooperare între ECON și ESMA va continua să fie esențială. Vreau să intensific uh, schimburile noastre de opinii și să cooperăm în mod uh, transparent și deschis. Împreună trebuie să ne asigurăm că implementarea legislației este coerentă cu obiectivele colegiuitorilor și că contribuie la obiectivul final al creșterii economice. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru această declarație Urmează în primul rând domnul Burkhard Balz. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, în fața noastră, la Parlament. Ați spus că, este, că sunteți un tehnocrat și nu un, un politician. însă în actele delegate Comisia este cea responsabilă și ea răspunde în fața Parlamentului în legătură cu îndeplinirea mandatului agențiilor. Și agențiile uneori se ascund uneori în spatele lacunilor de interpretare și vorbesc despre diverse directive la MIFID, de exemplu, Parlamentul și Consiliul sunt uh, relativ de acord că sunt uh, întâlniri între aceste autorități și Parlamentul European la Comisia Econ și după cum știți, au existat și legături cu experții Consiliului. Cum priviți aceste autorități? Uh, acestea sunt pe care de a veni autorități tehnocratice sau nu? Vă mulțumesc pentru această întrebare foarte interesantă. Dacă suntem tehnocrați sau politicieni, felul în care văd eu lucrurile și felul în care este formulat și în regulamentele noastre de finanțare este că autoritățile de supraveghere au fost înființate pentru a Uh, asigura independența în stabilirea regulilor, ci pentru a asigura uh, experiență tehnică, expertiză tehnică. Deci munca noastră este de natură tehnică și în plus, dacă examinăm formalitățile și felul în care tehn- standardele tehnicele sunt, sunt descrise în regulamentele de înființare cred că se vorbește despre aspectele tehnice și eliminarea aspectelor politice din stabilirea standardelor. În același timp, dacă ne uităm la ultimii ani, cred că trebuie să fim deschiși și să recunoaștem că unele dintre deciziile uh, în legătură cu standardele tehnice și cred că Andreea a vorbit despre aceste castane scoase din foc pe care toată lumea încerca să le dea mai departe. Uh, unele dintre aceste decizii au avut o tendință politică, însă noi suntem tehnocrați, suntem uh, conștienți de obiectivele politice pe care încercăm să le obținem prin legislația primară. Nu suntem politicieni buni, suntem cei care avem cunoștințele tehnice. În același timp înțelegem că ceea ce facem trebuie să contribuie la societate și la economia Uh, reale și nu putem să ignorăm elementele politice din munca noastră. Vă mulțumesc, Anelis Dodds. Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră, pentru munca dumneavoastră și a personalului dumneavoastră și a remarcilor dumneavoastră de prezentare. Am uh, remarce în legătură cu două domenii, MIFID 2 și de asemenea sistemul Symfony. MIFID 2 a fost folosit săptămâna trecută când ESMA și Comisia au surprins echipa de negocieri de la ECON spunând că legislația ar trebui să fie amânată, poate chiar și cu un an, și unele în mass media a început să se relateze această amânare ca și fiind acceptată. Nu mi se pare corect și nu sunt convinsă că este un mod corect de a lua aceste decizii la un asemenea nivel. Uh, câteva întrebări rapide. În primul rând, de ce nu a menționat uh, ESMA această posibilă întârziere în niciuna dintre întâlnirile noastre anterioare din anul trecut? Și de ce nu a menționat ESMA acest lucru atunci, atunci când uh, termenul de 3 iulie a fost, nu a fost respectat pentru transmiterea standardului tehnic către comisie? Eh, văd că ați scris Comisiei peste șase săptămâni în urmă în legătură cu aceste reține, în legătură cu implementarea. Am văzut această scrisoare pentru că aceasta a fost eh, scursă către presă. Aș dori să vă întreb de ce nu a fost transmisă această scrisoare și Parlamentului și cum putem să îmbunătățim transparența proceselor de nivel 2 pentru a nu ajunge într-o situație, într-o uh, Uh, în care ESMA și Comisia fac surprize uh, eurodeputaților și ascund anumite date. A doua întrebare privește abuzul de piață, alături cu Lisa Pereira și Pervanș Berez. Berez, v-am scris recent în legătură cu noua platformă Symfony de comunicare în finanțare de către marile bănci, care permite ștergerea acestor mesaje transmise între bănci ați primit această scrisoare și mă bucur că veți ridica această problemă cu autoritățile naționale. Avem și ar trebui să fie un minut pentru întrebare, deci a, a durat mai mult de două minute întrebarea dumneavoastră. Well, maybe start with the... Încep poate cu ultima problemă în ceea ce privește sistemul Symfony pentru a răspunde Elementul esențial aici este în ce măsură există obligații de a păstra datele despre tranzacții și informații um, ca un prim răspuns există obligate, obligații clare pentru arhivare acestor date în diverse legislații. Nu este Totul însă ni se pare, pare foarte important să subliniem că există o bază juridică solidă în acest sens. De asemenea, autoritățile de reglementare naționale au responsabilitatea și uh, am observat că există probleme cu asemenea instrumente în ceea ce privește arhivarea datelor. Însă avem uh, o bază juridică solidă pentru păstrarea acestor date Partea de supraveghere însă trebuie să fie evaluată mai, mai aprofundat, însă vom reacționa rapid. În uh, întârzierea MIFID, înțeleg pe deplin preocuparea Parlamentului în ceea ce privește întârzierea și la Consiliul ESMA și eu personal suntem perfect conștienți de problemele care apar și întârzierea legislației nu este pe placul Consiliului nostru. Ați văzut această scrisoare și vă vom transmite astăzi. Veți vedea acum că noi susțineam o întârziere foarte punctuală legată de sistemul IT. Nu susțineam o întârziere mai mare. Motivul pentru care am procedat așa era că nu vroiam să aducem această problemă în public pentru a, fără a avea uh, claritate uh, și comisia care are dreptul de inițiativă uh, trebuie să decidă. Pentru că s-ar putea ca dacă alte părți susțin o întârziere, însă comisia nu susține o întârziere, atunci lucrurile se schimbă. Trebuie să ne dăm seama că înțelegem calitatea foarte delicată a acestui caz. Nu am putut să evaluăm posibilitatea întârzierii mai devreme. Totul se leagă de complexitatea standardelor tehnice și în special cele care au fost dezbătute. Dacă se alege EBR sau GOFIA, acest lucru hotărăște riscul și cerințele IT și de asemenea cu cât se dezbat mai mult standardele, cu atât mai mult durează pentru ca ele să fie finalizate și susținute și adoptate. Acest lucru a avut loc în ultimele 3-4 luni și domeniile unde există o necesitate IT s-au schimbat până în ultimul moment. De asemenea, am avut o dezbatere politică, ceea ce ne-a arătat că nu va fi o susținere foarte rapidă. Case Swinburne. Da, mulțumesc. Deja uh, din comentariile mele anterioare, poate știți care va fi sensul întrebărilor mele. ESMA probabil că va fi copleșită de cererile de standarde tehnice și în special pentru reguli de nivel 2. Iau notă de comentariul dumneavoastră că uh, mulți vă transmit aceste decizii dificile, însă câteodată reprezentanții dumneavoastră au a, exercitat o influență politică, poate nedorită. Ce măsuri puteți lua personal pentru a vă asigura că membrii Consiliului și reprezentanții dumneavoastră acționează în spiritul legislației europene atunci când este foarte clar acest lucru? De asemenea, în instrumentele pe care le utilizați ați vorbit despre un sistem sistem de întrebări și răspunsuri și orientări, de asemenea standardizarea datelor care permite analizarea supravegherii pieței în totalitate și în special legate de riscul sistemic. Pe cât, pe în ce măsură veți pune accentul pe acest aspect în următoarele orientări? În primul rând, am uitat prima întrebare. Faptul că au existat influențe politice și ce veți face că, pentru a le opri? În primul legătură cu primul element. în mod foarte clar, pentru noi este foarte important ca munca la nivelul 2 să fie coerentă cu munca la nivelul 1 și într-o anumită măsură chiar, chiar am glumit că ar trebui să contorizez ce spune uh, textul de la nivelul 1 Cred că în ceea ce privește conformitatea cu nivelul 1, acest lucru este o mantră pentru noi și folosim acest, acest criteriu zilnic. Însă, câteva dintre texte sunt ambigue, câteodată nu, sunt, nu este foarte clar care este sensul uh, la nivelul 1 și am sugerat mai devreme că ar fi util să avem mai multe informații în legătură cu sesiunile de trilog, nu ca participanți, dar uneori este dificil pentru noi să ne dăm seama din ce motiv s-a adoptat o anumită formulare în textul la nivel 1 și trebuie să fiu deschis uh, dacă la un anumit uh, dacă au existat analize juridice ale a angajaților ESMA, unii au spus că interpretarea juridică trebuie să fie aceasta și în unele cazuri majoritatea Consiliului nu a fost de acord pentru că a considerat că nu este coerentă cu prevederile de la nivelul 1, însă majoritatea a decis că, vor, că se adoptă o interpretare diferită. Asta în legătură cu nivelul 1, întrebările și răspunsurile pentru că s-au pus și întrebări mai devreme în acest sens. Este foarte important ca orientările și întrebările și răspunsurile să nu rezulte într-un nivel suplimentar de reglementare. Acestea trebuie să ajute la implementarea practică a uh, nivelului 1 atunci când le redactăm, ne asigurăm că sunt coerente cu nivelul 1 Comisia uh, se asigură de aceste lucruri și ca gardiana tratatelor se asigură că sunt coerente cu uh, textul de la nivelul 1, însă aceste reguli trebuie să ne asigurăm că răspund la cerințele pieței. Așadar, le folosim ca un instrument de convergență. Bineînțeles că putem să vă raportăm dacă există probleme și dacă sunt incoerente cu nivelul 1. Putem să avem un schimb de opinie în acest sens și, în primul rând, în ceea ce privește colectarea datelor, formatul datelor va fi important pentru că se intră acolo în detaliu în ceea ce privește legislația și aceste uh, manuale trebuie să răspundă la cerința de convergență. Cora van Nuibenhuizen. Să mergem cu doamna van Nuibenhuizen. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face plăcere să vă văd din nou alături de noi. Ca raportoare din umbra pentru MIFID 2 am constatat că toate eforturile făcute, toate dosarele tehnice pe care le-ați întocmit, câte eforturi ați făcut pe benchmarking, îmi dau seama că încă mai aveți mult de lucru pentru transformarea tuturor acestor norme tehnice, însă revin, la fel ca alții aici, la chestiunea comunicării. Din nefericire trebuie să revin, pentru că noi împreună participăm la punerea la punctul detaliilor tehnice care să ne permită să ne atingem obiectivele, dar am impresia că, din păcate, adesea, sau prea adesea, totul se reduce la o întrebare cu răspuns da sau nu. Așadar, poate ar fi bine ca încă de la început să identificăm care sunt problemele și să nu așteptăm ca dumneavoastră să alegeți o soluție dată. Ar fi bine să putem discuta împreună încă dinainte de apariția problemelor. De exemplu, un instrument pentru MIFID, putem avea un schimb de opinie anterior. Deci, înaintea uh, ultimei examinări uh, și pune în aplicare. Uneori sunt interpretate diferite în legătură cu nivelul 1 și nivelul 2. Poate că ar putea fi mai implicat la nivelul 1. Și poate atunci am putea într-adevăr să legiferăm mai bine așa cum ne cerem, uh, așa cum ne cere comisia. Da, mulțumesc și îmi face plăcere să vă pot și răspunde în neerlandeză. Ca să încep cu ultimul punct, spune că, da, într-adevăr, ne-am dorit o mai mare implicare în discuțiile la nivelul 1 și am și menționat acest lucru în repetate rânduri, în dialogurile noastre cu colegiuitorii. Ne dorim această implicare, ceea ce ne-ar permite să înțelegem mai bine uh, ce considerente sau uh, au intrat în joc atunci când uh, au fost elaborate normele. Noi am fost odată invitați la o reuniune a Consiliului la Bruxelles, dar apoi a trebuit să părăsim sala, ceea ce a fost regretabil. Acum, coerența între nivelul 1 și nivelul 2 Uh, bun, am spus deja unele lucruri în acest sens. Deci, e esențial să respectăm nivelul 1 și în ultima lună am avut numeroase discuții privitoare la nivelul 2, dar și uh, pe alte dosare foarte importante care ar putea fi sensibile pe viitor și sigur, retrospectiv uh, privind, ne putem da seama că anumite norme sunt problematice. Dacă luăm un nivel de 25-30 de norme MIFID, poate că uh, din 120-130, cam 12 au fost problematice și sigur că ar fi fost bine să discutăm uh, dinainte toți împreună transparența obligațiilor, de exemplu, derivative reporting, la fel, ar fi fost bine. e evident că ar fi trebuit să fim implicați încă de la început în proces. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, și acum Sven Giegold. Da, vă urăm și noi bun venit și aș dori să mă refer la două chestiuni și aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră Considerați că există temeri pentru o raportare comună la arbitrajul uh, reglementar care să se coordoneze între cele trei agenții și dacă puteți să vă luați un angajament în acest sens. Și o a doua întrebare, aș reveni la ce spunea Anelize Dodds, problemele cu MIFID și aș dori să știu dacă dumneavoastră credeți că încă e o idee bună să cuplăm diferite standarde între ele, ceea ce sigur că ar însemna că ar exista posibilitatea unor acorduri care inițial nu au fost nu și-au fost dorite de către, nu au fost dorite de către colegiuitori și multe regulamente acum sunt luate ostatice, ca să spun așa, deși uh, nu sunt motive de dezacord. În al doilea rând, aș dori să știu ce se întâmplă cu diversele informații care se scurg din, spre instituția dumneavoastră sau din partea unor membre instituția dumneavoastră, care este reacția dumneavoastră. V-aș face o sugestie. Eh, și persoana dumneavoastră ar trebui să raporteze în legătură cu interacțiunile lor cu industria, eh, să-și creeze și ei propriile standarde de transparență, pentru că adesea se face și acolo activitate de lobby și lobbyiștii sunt mai bine informați decât membrii Parlamentului European, ceea ce este o situație inacceptabilă. Um, I think on the... Răspuns. Cred că în ce privește shadow banking-ul, banking-ul din urmă, așa cum este numit el, da, uh, cred că împreună cu Gabriel și Andreea ne putem angaja să vă furnizăm o, o, o imagine generală a tuturor celor întreprinse de noi în domeniul shadow banking. Este foarte important să realizăm că deja Uh, s-au făcut multe în uh, acest domeniu și sigur că cele trei instituții lucrează, este, institut, este un, o comisie com, uh, comună și noi suntem foarte activi în acest domeniu. Ne gândim și la dezbaterile de la FSB și IOSCO. În același timp, cred că trebuie să ne dăm seama că un mare nivel din sistemul acesta de migrație de capital în sistem nu se produce din cauza că e prea, prea puțin, uh, sunt prea puține regulamente, ci din cauza dereglementării. E vorba apoi și de nivelul scăzut al ratei dobânzii și apoi uh, o mare parte a sectorului non-bancar se află sub supraveghere și este reglementat ca urmare a muncii celor trei instituții. Sigur, mai sunt multe de făcut. Acum, de exemplu, noi am trecut la domeniul fondurilor alternative. Tabloul încă nu e complet. De exemplu, credem că e foarte important ca să fie puse la dispoziție și informații în legătură cu informațiile de uh, securities, dar trebuie deja să înțelegem că mari părți ale sectorului non-bancar care se află sub supraveghere și sunt reglementate. Și nu e vorba doar de dezbaterea uh, shadow banking, ci și arbitraj între sectoare. Uh, E important să uh, privim uh, lucrurile și din punct de vedere al consumatorului în legătură cu posibilitatea unui arbitraj. Și am spus că ar trebui să avem aceleași practici în sectorul asigurărilor ca și în sectorul uh, pieței securities. Și credem că s-a ratat o ocazie, faptul că nu există o situație de egalitate în legătură cu practicile de comercializare aici. În ce privește scurgerea de informații, am spus deja foarte clar că nu mă mulțumește deloc situația. Uh, se încalcă regulile noastre, se încalcă angajamentele asumate de noi, care se află pe website-ul nostru. Toți uh, membrii Consiliului s-au angajat uh, să păseze secretul. Eu înțeles că într-o situație în care ca atare nu este de tolerat. Trebuie ca aceste probleme legate de uh, secretul informațiilor să fie rezolvate cu membrii Consiliului de Administrație, dacă nu vor apărea din ce în ce mai multe probleme. Pentru că, după cum spuneați, informațiile sunt deținute de lobby-ul industriei, nu de Parlamentul European. Deci pot să spun aici, sau dacă vreți să-mi asum angajamentul, că, tre- că vom rezolva, trebuie să rezolvăm, rezolvăm aceste probleme. Situația nu mai poate dura. Iată, aceste documente uh, ajung în mâinile industriei și asta nu știți despre ce e vorba. Sigur, trebuie să fim transparenți. Interacțiunile dintre uh, personalul nostru și participanții la piață, consultările noastre întotdeauna sunt publice. Să știe cine a reacționat și ce anume a spus la consultări. Și cred că e rezonabil să facem așa Uh, în interesul clarității, în plus directorul executiv uh, și subsemnatul, uh, suntem complet transparenți în ce privește interacțiunile noastre cu reprezentanții industriei. Mulțumesc, Diane James. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți aici. Da, trecut am întrebat președintele BCE, domnul Draghi, dacă domnia sa e pregătit să uh, participe la lucrările unei comisii a unui parlament național. Și domnia sa a pretins că nu a înțeles întrebarea. Unul din colegii dumneavoastră, șeful uh, EBA în această dimineață, a confirmat că ar face și deja a făcut-o și e bine, dar se pare că nu sunteți coordonați între dumneavoastră. Puteți să-mi spuneți, ar fi vreo împrejurare în care nu ați dori să apareți în fața unei comisii parlamentare naționale să explicați uh, niște probleme, de exemplu, un litigiu între Regatul Unit și Contrapartida Europeană? Well, I think Um, I, I have uh, gone to parliaments. Răspuns. Nu, am, uh, am, uh, m-am aflat în fața parlamentelor naționale deja. Uh, dar, sigur, recunosc faptul că eu răspund în primul rând în fața Parlamentului European. Dar sigur că e foarte important să avem legătură și cu statele, să menținem legătura și cu statele membre și, cum am spus în introducere, în mod constant mă deplasez în statele membre, vorbesc cu investitorii, cu autoritățile de reglementare națională, câteodată sunt invitat uh, și în fața unor grupuri uh, din parlamentele naționale, uh, am schimburi de opinii și cu mă rog, echivalentul Comisiei Econ din Parlamentele Naționale. Cred că întrebarea se leagă, sau întrebările de acolo se leagă de chestiuni politice, deci e dificil și aici să răspund dacă ar fi vorba de o anchetă, ce aș face eu. Deși noi avem rol de supraveghere, dar 80-90 din activitatea noastră uh, ține de elemente de reglementare. Până acum nu, mi s-a cerut să apar în fața niciunui parlament în cadrul unei anchete. Deci asta vă pot răspunde. Mulțumesc și acum Bernard Monod. Monsieur le Président, bonjour. <clears throat> Le ESMA, sous votre responsabilité, a deja failli. Mulțumesc. ESMA, sub eh, conducerea dumneavoastră, deja a, este un eșec pe, în reglementarea eh, piețelor eh, europene. Deja a cerut un an suplimentar ca să puneți în aplicare Uh, um, planurile dumneavoastră. Acum ați cerut un nou an suplimentar pentru punerea aplicare a MIFID 2, pretextând o insuficiență a pregătirii actorilor de pe piață. Uh, cu siguranță City va putea astfel să-și continue practicile opace până în ianuarie 2018. Comisia în 2010 uh, a pregătit MIFID și în 2014 a adoptat intrarea în vigoare acestui text doar în 2018. Asta înseamnă că dumneavoastră nu prea faceți nimic și asta în beneficiul uh, actorilor de la Londra, actorilor pieței financiare de la Londra. E un scandal. Noastră pe piața privată ați fi deja uh, concediat, pentru că nu v-ați atins uh, obiectivele. Let me first emphasize. Răspuns, dați-mi voi mai întâi să vă spun că atât personalul ESMA cât și Consiliul meu de administrație au făcut o treabă foarte bună și au emis standardele tehnice și eh, consilierea tehnică necesare, și asta în ultimii ani, mai mult de 2000, 200, mă scuzați, de standarde tehnice și eh, documente de consiliere, toate aproape la timp. A existat adevăr o întârziere de 3 luni, în legătură cu dimensiunea comercială a MIFID, dar și uh, era, problema era că Comisia Europeană trebuia să facă o revizuire uh, la început și asta se leagă de modul de conlucrare a noastră cu Comisia și această întârziere de trei luni era uh, legată de această revizuire timpurie din punct de vedere juridic. Din nou subliniez aici că uh, în scrisoarea discutată anterior aici, noi uh, am cerut o întârziere doar pe chestiuni legate de IT și raportare uh, în legătură cu regimul de transparență și raportarea tranzacțiilor, deci uh, veți putea vedea astăzi această scrisoare, dar am spus și săptămâna trecută în legătură cu MIFID 2, era vorba doar de elemente tehnice și nu avea nicio legătură cu tabloul general Mifi. dar mai spune că sugestia întârzierii uh, de un an de zile, sigur, ar fi uh, mult mai gravă decât cele trei luni pe care le-am le menționat. Dar e vorba, până la urmă, de complexitatea care a apărut pe durata dezbaterilor și în legătură cu formularea actuală a standardelor tehnice, o perioadă mai lungă e necesară pentru punerea în aplicare și dacă nu fi tras acest semnal de alarmă la adresa dumneavoastră, că nu ne vom atinge obiectivul temporar, ar însemna să nu ne respectăm angajamentele politice și ar fi însemnat crearea unei situații problematice pe piețele financiare, că nu e vorba doar de date pentru noi ca supraveghetori, ci e vorba și de colectarea datelor de care avem nevoie pentru a ne asigura că piețele funcționează dau exemplu transparenței uh, obligațiunilor, piața va ști doar care uh, obligațiuni vor face subiect, obiectul cerințelor de transparență atunci când vom fi colectat toate datele. Thank you, Tom van den Kenderlare. Mulțumesc, domnul van den Kenderlare. Mulțumesc că sunteți aici alături de noi. O întrebare în legătură cu relația cu Parlamentul. Cred că cu toții recunoaștem că ESMA face multe eforturi Um, ca Parlamentul să-și exercite controlul democratic asupra măsurilor nivelului 2, dar pot să fie făcute mai multe în acest domeniu, un domeniu în care celălalt colegitor are mai multă influență asupra activităților ESMA. Unii spun că ESMA e un fel de uh, consilier pentru piețele financiare. Asta ar însemna un risc uh, față de procesul nostru uh, legislativ democratic e important ca toate institutele europene să respecte echilibrul puterilor. Ce putem face ca să evităm astfel de critici pe viitor? I, I think I would like to echo the words of Cred că nu pot decât să-l secontez pe Andreea Enria în declarația sa introductivă. Ne surprinde că dumneavoastră aveți senzația că noi interacționăm mai mult cu Consiliul decât cu Parlamentul personal n-am apărut în nicio reuniune plenară a Consiliului, care este totuși un alt for. Ehm, în plus, în regulamentul de fondare scrie foarte clar că eu sunt responsabil și că răspund în fața dumneavoastră a Parlamentului că ori de câte ori mă convocați eu trebuie să compar, ceea ce nu este valabil și în relația mea cu Consiliul European. Deci uh, nu pot să confirm că avem prea uh, mai multe interacțiuni cu Consiliul. Cred că uh, Cred că la Consiliu chiar domnește exact aceeași opinie, pentru că la Consiliu am fost rugat să compar într-o reuniune a unui grup de lucru, pentru că acolo se consideră că noi venim prea des la dumneavoastră și nu, mai, nu raportăm și la Consiliu. Deci noi, noi am discutat cu dumneavoastră mult mai frecvent uh, chestiunile privind MIFID uh, decât cu Consiliul, dar și evident și cu ei uh, discutăm. Trebuie să păstrăm echilibrul în ce privește schimbul de informații. În această privință încercăm să păstrăm aceeași linie cu Parlamentul și eu uh, nu sunt de acord cu această opinie conform că noi suntem mai transparenți și uh, schimbăm mai multe importanțe cu uh, informații cu Consiliul decât cu Parlamentul. Doamna Peroaș Berez. Mulțumesc, domnule președinte. Sunteți candidat pentru un nou mandat și totuși Notată e piața uh, Uniunea capitalurilor, dar văd că n-a vorbit nimeni de uh, creșterea importanței supravegherii în paralel. Și prioritată, cred că ne confruntăm cu mari riscuri, mai ales că din ce privește, în ce privește protecția investitorilor, putem spune măcar că mai sunt multe de făcut. Ca raportare uh, pentru Sao Trips, mă surprinde mm, să văd în primul rând că cu întreaga echipă a raportorilor din umbră. Mi-am amintesc foarte bine de negocierile de la acea vreme, mai ales pe chestiunea referințelor temporare pentru a evalua riscurile. Niciodată n-am exclus referințele istorice. Dar se pare că actualmente nu se mai face referire decât la perspective. Nu se ține cont de performanțele din trecut. Credem că ar însemna să nu uh, ai o abordare în termen de stabilitate a piețelor. Apoi, în ce privește referirea asigurărilor de viață, se pare că dispozițiile pe care le-am validat noi în legătură cu perioada de tranziție, de fapt, sunt date uh, de o parte, de dispozițiile în curs, adică, de fapt, trebuie ca operatorii să treacă deja în nou, la nou sistem. Deci cum mai organizăm perioada de tranziție? Cum organizăm trecerea între cele două dispozitive? Și în ce privește protecția investitorilor? Uh, văd că există un produs vândut persoanelor fizice și anume produsul Forex produs în care unii propun uh, ca orice om să devină trader în, de pe azi pe mâine. Se pare că e un produs vândut foarte mult în Franța, Germania, Polonia, Spania. Întrebarea mea ar fi ce tip de coordonare uh, are ESMA sau va avea pe tema Forex și ce puteri veți utiliza și nu știu dacă aveți veți avea puteri destule ca în acest caz să vă puteți exercita uh, misiunea. Maybe start with the, the last point first. Aș începe mai întâi cu ultima, ultimul element. Uh, am observat uh, recent uh, vânzarea unor produse exotice, exotic în sens negativ, pe piață. O, opțiune binare, opțiune de tip uh, Forex, uh, și uh, am, ne-am aplicat în ultimele luni asupra acestor chestiuni care au implicații uh, transfrontaliere, uh, adică inclusiv firmele de investiții sunt autorizate într-un stat membru, dar își desfășoară activitatea în alt stat membru în principal. Ce am făcut aici? Am adus la masa dezbaterii și discuțiilor uh, autoritățile de reglementare uh, vizate. Am analizat riscurile uh, de violare a regulilor MIFID în țările gazdă și am arătat că până la urmă statul membru de reședință al investitorului și nu cel gazdă de activitatea investitorului este Eh, statul membru care este competent pentru supravegherea activităților. Tocmai de aceea avem un schimb de informații în legătură cu companiile care sunt implicate în aceste activități și care vorbitorul este întrerupt. Veți permite interzicerea acestor produse? Motivul pentru care avem această coordonare eh, voluntară arată că eh, Uh, această cooperare voluntară este posibilă doar prin, uh, uh, prin medierea obligatorie care se institui. Și asta poate constitui mai departe, în cazul constatării unor, unor violări sistemice a, a reglementărilor, poate constitui motiv de interzicere acestor operațiuni. ne îngrijorează faptul că performanța istorică uh, are uh, un rol mult scăzut acum uh, la OPCVM-uri, dar tocmai aici intervine pachetul de măsuri de nivel 1. Da? Thank you. So we can conclude also. Bun. Cred că putem uh, cu asta uh, închide și această a treia audiere. Vă mulțumim pentru schimbul de opinii, pentru cooperarea cu comisia aceasta și vă eliberăm din această audiere. So we start now uh, our hearing. Trecem acum la audierea cu directorii executivi. Mai întâi uh, uh, Adam Farkas, director executiv al EBA. Imediat vă vom da cuvântul. Vă spun însă că ne vom limita și vă vom limita timpul de vorbire strict. 5 minute expunerea inițială, 1 minut întrebările, 2, 2 minute răspunsurile. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați lansat-o pentru a vă prezenta un rezumat al activității EBA uh, în uh, acest mandat. Vă voi, mă voi concentra asupra activităților EBA și în perspectiva următorilor 5 ani. Împreună cu uh, limitările resurs, resurselor, trebuie să spun că totuși EBA a reușit să um, înfăptească tranziția uh, la o agenție UE cu uh, atribuții complexe. De asemenea, există uh, relații de responsabilizare a EBA față de organismele ce guvernează EBA și Consiliul European și Parlamentul European. În același timp, păstrăm un Uh, personal cu un echilibru geografic, uh, echilibru de gen și cu competențe deosebite. Comunicarea, comunicațiile, infrastructura uh, sunt acum la zi. Crearea unei noi date de, baze de date și a unei infrastructuri tehnice face parte din eforturile care au adus la o capacitate analitică a EBA acum ce permite un nivel de transparență mare pentru sectorul bancar. Planificarea și gestionarea unui program de lucru a EBA dens și ambițios a condus la rezultate actuale, de mare actualitate, într-o, într-un mediu post-criză foarte solicitant. Tocmai de aceea, materialele analitice publicate de EBA se bucură de o mare apreciere disponibilitatea uh, resurselor financiare și de personal uh, reprezintă o mare provocare pe care a fost propusă, uh, prezentată și Parlamentului European. Trebuie ca această situație să nu pericliteze capacitatea agenției de a își executa mandatul pe care l-a primit din partea legislatorilor. Tocmai de aceea suntem preocupați de crearea unui mediu de lucru pozitiv. Uh, uh, ne bucurăm de flexibilitatea autorităților naționale competente care uh, oferă term, pe termen scurt sprijin în executarea atribuțiilor noastre. Prin munca analitică și prin contribuția la convergența de supraveghere, EBA a devenit și un actor în ce privește protecția consumatorilor și răspunde la o serie de reclamații care țin de sfera sa de competență. În același timp, își aduce contribuția la rezolvarea unor chestiuni transectoriale în colaborare cu celelalte autorități de supraveghere. Acum, în legătură cu următorii cinci ani în timp ce uh, îndeplinirea mandatului, uh, în speță elaborarea unui manual de reguli unice, reprezintă principalul obiectiv pentru uh, următoarea perioadă, EBA încearcă totuși să treacă de la faza de redactare a unor reguli la pune aplicare unor reglementări care să, cre- să crească consecvența uh, aplicării regulilor unice, atât pentru sectorul bancar cât și pentru sectoarele uh, asociate. Este important ca uh, discreția și interpretările să fie reduse la unele interpretări foarte clare și comune, rolul EBA va fi de aceea pivotal în în garantarea consecvenței în aplicarea regulilor unice pe piața unică. Uh, revizuirile uh, cadrului de reglementare de, reprezintă de asemenea o uh, activitate a noastră. Vrem să creștem evaluarea convergenței și vrem să decelăm, să detectăm lipsa de convergență acolo unde există, prin uh, activități de benchmarking, uh, revizuiri tematice, uh, training și analize întregali. În același timp, uh, vrem să folosim uh, evaluările de risc uh, ca parte a instrumentelor de testare a rezistenței diferitelor sisteme și produse o analiză la nivel european a impactului asupra consumatorilor și o, o evaluare a inovării financiare de pe piață reprezintă de asemenea priorități ale noastre. O altă prioritate reprezintă uh, intervenția în gestionarea crizelor financiare și bancare, concentrându-ne asupra activităților băncilor uh, internaționale în primul rând. În următorii cinci ani, uh, activitatea noastră va fi cel puțin la fel de ambițioasă și provocatoare ca și în ultimii cinci ani. Ar fi privilegiul și onoarea mea să ofer leadership acestei autorități, uh, uh, autorități a Uniunii Europene și pe următorii cinci ani. Vă stau la dispoziție. Mulțumesc, uh, Otmar Caras, acum. Domnilor și domnilor, domnule președinte, am trei întrebări pentru invitatul nostru. Vreau să știu mai întâi la, la câte bănci considerați că există indicii cu privire la încălcarea regimului Basel III și în același timp, care sunt consecințele pe care le vedeți pentru aceste bănci din realizarea obligațiilor? Ați aplicat testul de rezistență la 123 de bănci dar pentru 2016 vreți verificarea doar a, două, a 53 de bănci. De ce a scăzut uh, numărul băncilor ce urmează a fi verificate? Și a treia întrebare. Uh, Suedia a anunțat că uh, bănci, uh, in, va, in, uh, dorește interzicerea uh, implicării băncilor uh, într-o proporție prea mare în obligațiuni de stat acest lucru însă are implicații și asupra finanțării crizei. Și vreau să întreb dacă EBA are în tolbă un model care ține cont de implicația pe diferite riscuri a autorităților statelor membre. Um, thank you very much. Mulțumesc pentru întrebări. Voi încerca să vă răspund cât se poate succint în ce privește uh, regulamentul bonusurilor, uh, EBA a publicat un raport de conformitate uh, în ce privește remunerarea salariaților din sectorul bancar, inclusiv a managerilor de bancă. Acest raport este un raport publicat anual. Știți că suntem în curs de revizuire a orientărilor privind remunerarea uh, în sectorul bancar și deci în această privință am elaborat deja un, am publicat deja un aviz și un raport în ce privește practicile băncilor. Unele uh, din rezultatele acestui raport arată foarte clar că există anumite cazuri în care uh, criteriile de uh, remunerare nu sunt uh, reglementate, nu sunt îndeplinite, deci se poate vorbi de bonusuri. Um, conformarea la aceste reguli ține de monitorizarea prin intermediul instituțiilor de supraveghere. Dar aceste practici sunt guvernate contracte individuale în același timp. În ce privește așa numitul stress testing, testarea rezistenței instituțiilor, programul pentru uh, testarea în 2016, publicat în, uh, de EBA recent, uh, am inclus într-adevăr doar 53 de bănci. Criteriile pe care le-am aplicat în această selecție au fost împreună cu autoritățile de reglementare să acoperim cel puțin 60% din piață internă, respectiv 70% din piețele individuale. Acum, un lucru nou este că ESSM a definit aceste praguri de referință pentru piață, și anume cele 70% pe care am menționat înainte se vor referi doar la zona euro. Iar pentru câteva state membre mici în care dominanța unor subsidiare a unor bănci internaționale este foarte mare, acest prag a fost stabilit la un nivel mai mic pentru că aici există deja un element de consolidare din partea UE. Mai există și uh, alte criterii cu privire la restructurarea unor bănci uh, sau uh, care vizează dimensiunea anumitor bănci. E, bine, toate aceste criterii au condus la selecția a 53 de bănci care vor urma să fie examinate în colaborare cu autoritățile naționale de reglementare. Aceste 53 de bănci uh, vor fi reprezentative cu privire la uh, testul de rezistență generală al sectorului bancar din Europa. Aș mai menționa în ce privește, în ce privește datoria suverană, a treia dumneavoastră întrebare, există mai multe uh, măsuri în uh, curs de derulare, atât la nivel global cât și la nivel european. Este foarte clar că uh, chestiunea uh, tratamentului riscului severan uh, trebuie discutată. Este de altfel și o chestiune foarte, foarte complexă. În prezent, este în curs de desfășurare o evaluare a acestui cadru de reglementare, atât la Basel cât și la nivelul unui grup de lucru la nivel de expert și sunt analizate mai multe propuneri primite de la nivel național, dar încă nu a fost formulată o concluzie sau o propunere finală. Deci nu au fost încă propuse schimbări ale cadrului de reglementare european actual în vigoare. Mulțumesc. Doamna Ferreira. Pereira. For being, being with us, uh, today. Vă mulțumesc pentru participare, stimate domn. Vreau să înțeleg mai bine cum anume, la modul concret, ați uh, gestionat relația noastră cu uh, ESSM și ESRM. Mai ales că uh, având în vedere că la 1 ianuarie vom avea mecanismul de soluționare unică în acțiune și vom avea o supraveghere unică. Și practic astfel Astfel, uh, unele dintre bănci uh, vor, care sunt finanțate de, uh, prin, din fonduri suverane intră în, vor intra în supravegherea RSRM. Și asta schimbă abordarea generală de până acum. Cum vă așteptați așadar să puteți să, să răspundeți la profilul de risc și să desfășurați analize de risc pentru aceste bănci? O a doua întrebare. O a doua întrebare, încep scuze. În ce privește datoriile suverane. Dacă băncile, teoretic, ar putea să fie uh, societate să-și reducă activitățile uh, ce implică datorii suverane, uh, și acest lucru ar duce la, o, la scoaterea pe piața unui mare număr de datorii și obligațiuni suverane, atunci Eh, care ar fi impactul a, asupra pieței, pentru că cu siguranță este un impact macroeconomic. Și v-ați gândit deja la asta? Very much. Uh, I think Mulțumesc. Cred că uh, aceste întrebări sunt atât de complexe și uh, atât de extinse încât ar merita un seminar separat. În ce privește uh, prima noastră întrebare, sigur, noi suntem într-o competiție cu organizațiile pe care le-ați menționat. Dar, uh, așa cum a spus și Andreea în intervenția sa, uh, noua uh, autoritate de supraveghere unică și noua autoritate de rezoluție unică vor reprezenta o schimbare majoră pe piața unică chiar dacă într-o primă fază se limitează, se limitează la un număr restrâns de state membre, nu se aplică tuturor statelor membre. Deci, care e relația noastră cu EFSM și cu ESRM? Le implicăm în activitatea de creare și aplicare a regulilor unice, single rules. Deci noi împreună punem bazele acestui, acestui manual de reguli uh, unice. Crearea SSM este un pas important în direcția reducerii divergențelor uh, în, între aceste reguli care constituie uh, manual de reguli unice. Da, președintele întrerupe. Da, într-adevăr, mai avem încă două intervenții, după care chiar trebuie să uh, încheiem reuniunea. Poate că, poate că puteți face referire la răspunsuri pe care să le transmiteți mai târziu. Mulțumesc. Thank you. Doamna Swindon. Welcome, Mr. Farkas. I think, um... Mulțumesc, domnule președinte, și bine ați venit, domnule Farcoș. Um, evident că uh, am uh, avut multiple colaborări um, cu dumneavoastră în elaborarea diferitelor reguli care se aplică între timp și chiar uh, și evident că există peste tot uh, spațiu pentru uh, a îmbunătăți aceste reguli. Ce măsuri ați luat sau ce măsuri veți lua pentru ca situația în care odată măsurile de nivel 1 fiind implementate să nu doar uh, ne rezumăm la interpretarea versiunii limba engleză a textului pentru elaborarea regulilor secundare. Care, care sunt uh, activitățile pe care le desfășurați dumneavoastră uh, premergător realizării și redactării recomandărilor dumneavoastră și cum veți monitoriza consecvența în implementarea acestora. First one, very brief. Mulțumesc. Mai întâi, în ce privește interpretarea textului uh, de nivel 1 și uh, intențiile politice ale colegiuitorilor, trebuie să ne uh, bazăm pe informațiile primite din partea Comisiei. Nici măcar formal nu facem parte din, din trialogul care negociază acum regulile de nivel 1. În al doilea rând, în ce privește angajamentul și implicarea Parlamentului European, prin întrebări și răspunsuri. Noi întotdeauna am fost dispuși să avem o comunicare cu Parlamentul European în ce privește prioritățile, standardele tehnice și așa mai departe. Chiar în cursul procesului de redactare, în cursul procesului de consultare și în cursul procesului de, de scrutin prealabil am avut aceste contacte. În ce privește perioada de consultare, când întrebarea uh, duce uh, la o interpretare a unei reguli uh, de nivel 1, Comisia până la urmă este cea care decide dacă se aplică o regulă de nivel 1 sau o coordonare între reguli de nivel 1 și 2 și și de aceea, de obicei, întrebările sunt formulate mai larg uh, pentru cazul în care ar putea să aibă totuși un impact uh, considerabil. Deci, noi, uh, tocmai în, în acest context, publicăm o serie de rapoarte care vizează eforturile de convergență, impactul în sectorul public, care rapoarte până la urmă arată care este măsura cu consecvenței punerii în aplicare acestor reguli. Da. Sigur că premergător acest, publicarea acestor rapoarte avem multe activități de consultare, de mediere, care nu sunt neapărat toate publice, dar care implică părțile vizate. Mulțumesc, Sven Giegold, vă rog. I was not informed that there was another ALDE member. Dar, uh, pardon, spune președintele, nu am fost informat că este și un alt membru al de aici, în sală. Uh, Mulțumesc. Bună dimineața, domnule Farcas. În legătură cu mijloacele financiare care sunt uh, acordate autorităților de supraveghere, nu cumva considerați că ar fi utilă o taxă pentru a acoperi o parte din buget? În al doilea rând, care este părerea dumneavoastră a metodelor de lucru a acestor agenții de uh, supraveghere. De exemplu, să se îmbunătățească cooperarea între Agenția Europeană și agențiile naționale. Există o nevoie de coordonare a zonei euro, de exemplu. Vă mulțumesc pentru a vă răspunde la prima întrebare. Cred că introducerea anumitor taxe în finanțarea uh, agențiilor europene de supraveghere este un lucru pe care îl avem în considerare, care trebuie luat mm, considerat eh, ca o opțiune de lucru pentru a elimina câteva dintre constrângerile cu care ne confruntăm în viața, în, în activitatea noastră, chiar dacă este vorba de doar de mm, finanțarea parțială a agenției. Cooperarea între agențiile de autoritățile de supraveghere și autoritățile naționale. Bineînțeles că uh, structura noastră de guvernanță este mânată de reprezentarea autorităților competente, deci o decizie a EBA este o decizie a membrilor Consiliului cu drept de vot care reprezintă competen- autoritățile competente naționale. Deci, prin definiție, există deja acest, acest, acest nivel în fiecare decizie și uneori, într-adevăr, există o diferență între interesele naționale și viziunea europeană care este reprezentată de către noi, uh, angajații EBA, însă am văzut că aceste diferențe pot să fie uh, eliminate în multe cazuri. Dacă există diferențe între cei care sunt în zona euro și cei care nu sunt, aceste diferențe, cel puțin în uh, codul comun de conduită, nu au fost atât de vizibile ca și uh, pe cât uh, existau temeri ale unor forțe politice, politice sau în mass media. Am asistat la o cooperare foarte bună între cei care sunt și cei care nu participă la EBA. Vă mulțumesc, Sven Gigol. Foarte pe scurt, în domeniul dumneavoastră de responsabilitate, aș dori să vă întreb dacă EBA, după anumite experiențe cu disponibilitatea documentelor pentru industrie, este dispusă să uh, aibă un sistem de transparență față de industrie. Bineînțeles că conducerea s-a angajat în acest sens, însă angajații uh, au legături cu industria uh, în mod formal sau informal, EBA este pregătită să introducă transparența în legătură cu contactele sale cu industria. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. După cum ați menționat, am făcut angajamente foarte puternice la începutul mandatului nostru pentru ca contactele noastre cu industria să fie transparente și facem în continuare acest lucru. Avem consultări care sunt uh, evenimente publice și avem contacte ale personalului cu industria. Am cerut angajaților noștri să menționeze aceste contacte. Dacă există o cerere în acest sens, putem să intrăm în uh, mai multe amănunte. Dar puteți să puneți uh, întrebări doar dacă știți că s-au întâmplat anumite reuniuni, dar puteți să publicați care dintre angajații dumneavoastră au intrat în contact cu ce instituții am fi pregătit să facem acest lucru pentru că am încercat să avem notițe în legătură cu aceste întâlniri și dacă acestea sunt publicate, vom cere uh, angajaților noștri să declare sub semnătură că totul s-a întâmplat conform mențiunilor. Mulțumesc, Bernard Monod. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. În cadrul creării unei reglementări bancare internaționale, salutăm eforturile făcute de către, de către EBA. Anumiți dintre compatrioții noștri ar privilegia o, un sistem de supraveghere națională, însă considerăm că, dată fiind gravitatea, gravitatea situației economice, acțiunile dumneavoastră trebuie să fie susținute, dar remunerările bancherilor nu respectă regulile în vigoare și majoritatea acestor bancheri își au sediul la Londra. Deja de ani de zile uh, se discută remunerarea acestora. BCE uh, a salvat cu sute de miliarde de euro băncile private și este rușinos ca directorii acestor bănci să fie remunerați cu aceste sume. Uh, cum de aceste bănci scapă în continuare de reglementarea EBA și de ce majoritatea acestor bănci se află în sitiul londonez. Can I, can I ask you to repeat the end of the question? Pot, pot, pot să vă rog să repetați sfârșitul întrebării, ultima parte a întrebării dumneavoastră? Da, vă întrebam cum se întâmplă că majoritatea acestor bănci vizate care uh, sunt în afară, în afara reglementărilor, care nu respectă reglementărilor, au sediul în sitiul londonez. În primul rând, cred că deja am vorbit despre ceea ce face EPA în domeniul remunerării și plății, plăților. În al doilea rând, pentru a vă răspunde la comentarii, bineînțeles că acest cadru legislativ european a făcut pași majori în direcția uh, împiedicării acestui risc moral al băncilor care depind de susținerea publică și care au trebuit să fie salvate de către contribuabili prin noul cadru de rezoluție. Și cred că implementarea cadrului de rezoluție va contribui semnificativ la reducerea acestui risc moral în ceea ce privește uh, care participanți și unde se situează aceștia. Știm că City-ul din Londra este un centru financiar major, majoritatea băncilor care sunt supuse reglementărilor europene în ceea ce privește remunerările. Uh, se, trebuie să se supună acestor reguli indiferent de unde sunt localizate și dacă o instituție prin construcția sa juridică cade în afara regulamentului, noi nu putem face mare lucru pentru că nu intră sub uh, în domeniul de aplicare al acțiunilor EBA sau al regulamentului. Vă mulțumesc. Putem să încheiem acest schimb de opinii. Vă mulțumesc. welcome to Verena Ross, as my Executive. o invit aici pe doamna directoră executivă ESMA. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația dumneavoastră Aștept acest schimb de opinii pentru a discuta direcția viitoare a ESMA și pentru a vă explica de ce îmi doresc să continui să conduc ESMA uh, ca director executiv. Uh, uh, ESMA cred că a, și-a îndeplinit bine obiectivele sale stabilite în 2011. După cum Steven deja a declarat, această viziune pozitivă a fost confirmată de către mai mul- de mai multe evaluări externe uh, în 2014, inclusiv raportul dumneavoastră de inițiativă al Parlamentului European. Am uh, avut rezultate în ceea ce privește agenda cadrului 1 de reglementare, am uh, stabilit regimul de supraveghere pentru agențiile de rating și pentru depozitarele comerciale uh, am înregistrat progres în ceea ce privește analiza de risc și uh, în ceea ce privește convergența am, uh, ne-am maturizat în ceea ce privește dimensiunea și modalitatea de lucru și acum suntem o uh, agenție în Uniunea Europeană bine stabilită. Um, am uh, am pus accentul pe. Uh, eu personal am fost ocupată cu funcționarea de zi cu zi a ESMA, uh, ceea ce a inclus recrutarea și echipa de gestiune, gestiunea bugetului și a resurselor uh, de personal și planificarea și monitorizarea muncii programului de, și a programului de lucru. Au fost multe provocări, dar și oportunități, eh, pentru că așteptările au foarte mari. Eh, am lucrat în spirit european cu colegi din toată Uniunea Europeană pentru binele Europei, eh, un lucru la care am ținut foarte mult. ESMA se va schimba și mai mult și calea înainte nu va fi ușoară am uh, arătat care este viziunea noastră pentru următorii ani. Uh, avem uh, acum trecem cu accentul pe partea de implementare. Noi am stabilit fundațiile de reglementare pe care trebuie să ne bazăm pentru ca o piață unică de capitaluri în Europa să acorde creșterea așteptată. În ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital, uh, și acest lucru va ocupa activitatea noastră în următorii ani. Însă, care sunt provocările majore în trei domenii? În primul rând, implementarea. Va necesita construirea unor sisteme IT europene pentru a colecta datele și pentru a publica informațiile necesare care va, vor permite piețelor europene să funcționeze cu succes. Autoritățile competente naționale din 27 de state membre au uh, căzut de acord să delege um, aceste sisteme IT create de MIFID 2 către ESMA și autoritatea a devenit centrul infrastructurii sistemice a piețelor europene de capital și uh, a pieței în sine. Trebuie să ne uh, actualizăm capacitățile IT pentru a ne baza proiectul nostru pe experiențele cele mai bune de până acum și să lucrăm cu autoritățile naționale și cu locațiile de tranzacționare. În al doilea rând, implementarea va însemna necesitatea de a alinea rezultatele de supraveghere și practicile. Ehm, acest cadru unic de reglementare va funcționa doar dacă divergențele în practică existente în momentul actual, care duc la riscul arbitrajului de reglementare și al fragmentării pieței, sunt ehm, rezesate. Deja lucrăm asupra unui program de lucru detaliat în ceea ce privește convergența de supraveghere pentru 2016, care va veni în întâmpinarea în planificării anuale uh, deja existente. Va trebui să ne asigurăm că, va, că avem capacitățile și experiențele necesare în trecerea de la politici spre uh, supraveghere și convergență. Acest lucru va însemna schimbarea priorităților noastre, dar și uh, pro- provocări în, ceea ce privește resursele umane, uh, formare și mobilitatea internă. Și în al treilea rând, implementarea va necesita utilizarea datelor care sunt colectate atât la nivel național și la nivel european pentru a înțelege mai bine, pentru a analiza și atenua riscurile pentru obiectivele ESMA Utilizarea optimă a acestor date înseamnă un efort colectiv al ESMA și al celorlalte organisme comunitare. Pentru a, a permite ESMA să joace acest rol, avem nevoie de o organizație stabilă și, și uh, stabilă și funcțională. Rolul meu va necesita uh, recrutarea un, unui personal calitate excelentă și planificarea și prioritizarea muncii ESMA. ESMA a crescut în ultimii ani datorită susținerii continue a Comisiei Econ și a membrilor săi, dar va continua să funcționeze într-un mediu în care bugetele, atât la nivel european și național, vor fi um, supuse unor presiuni. De aceea voi fi, mă angajez să gestionez ESMA în mod transparent, să prioritizez riguros să explic programul nostru de lucru. M-am, uh, m-am bucurat când uh, Consiliul de Supraveghere al ESMA a decis să, a decis să prelungească mandatul cu încă 5 ani. Nu va fi ușor uh, și voi face față acestor provocări și oportunități împreună cu Steven și cu colegii mei. Vreau ca ESMA să fie un succes și în continuare. Mulțumesc. Pablo Zalba, primul orator. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Am două întrebări. Eh, prima se leagă de MIFID. Știți că pentru noi acest dosar este unul crucial. Parlamentul nu este mulțumit de eh, propunerea de întârziere a intrării în făcoarea MIFID cu încă un an. dacă ESMA ar trebui să este să funcționeze mai eficient, nu cumva ar fi suficientă o perioadă de trei ani, cum, ce veți face pentru a evita asemenea întârzieri dacă vi se prelungește mandatul? Aș dori să știu care este respons- cine este responsabil pentru aceste întârzieri. Cred că întârzierea a fost și la nivelul ESMA și al Comisiei, dar dacă ne puteți clarifica acest lucru, pentru că Parlamentul uh, s-a achitat de munca care îi fusese atribuită în ceea ce în calendarul propus. Așadar, prima întrebare se leagă de întârziere. A doua întrebare legată de Uniunea Piețelor de Capital pe care le-ați menționat, uh, pe care ați menționat în discursul dumneavoastră inițial. lucrăm pe securitizare și că această muncă este binevenită. Am discutat amendamentele comisiei noastre în următoare și le vom discuta în săptămânile următoare. Una dintre preocupările noastre este finanțarea IMM-urilor. Credeți că propunerea comisiei este suficientă în acest sens? Pentru că eu personal nu sunt foarte optimist și încă o întrebare. Nu, nu este posibil, spune președintele, doar deja ați spus prea multe întrebări. Foarte pe scurt, în legător cu întârzierea MIFID, în primul rând vreau să fie foarte clar, noi am lucrat foarte eficient și am încercat să finalizăm acest pachet în măsuri la nivelul 2. Am decis în vară să întârziem cu 3 luni um, procesul pentru a permite uh, o evoluție mai bună ulterior și mi se pare că este foarte clar că am uh, arătat că există probleme în legătură cu dezvoltarea infrastructurii IT care necesită ai, pentru a putea să funcționeze. Acest uh, această dezvoltare a sistemelor IT nu poate avea loc într-un timp scurt. Noi am uh, sugerat o întârziere punctuală, însă vroiam ca Comisia să revizuiască această propunere înainte de a o aduce în fața colegiuitorilor, pentru că dumneavoastră trebuie să decideți. Noi spunem că dezvoltarea infrastructurii IT va fi foarte dificilă în mai puțin de un an de la finalizarea uh, standardelor tehnice foarte, de calitate foarte înaltă. Uh, în legătură cu a doua întrebare, cred că propunerile propunere de securitizare în ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital ar funcționa în beneficiul IMM-urilor, dar nu sunt suficiente în sine și de aceea planul Uniunii Piețelor de Capital include alte domenii care vor veni pentru a susține finanțarea IMM-urilor. Elisa Ferreira, un minut, vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Uh, vă, nu pot să vă laud pentru munca de până acum, pentru că nu am timp. În ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital, suntem în contextul dobânzilor mici, a noilor riscuri, Considerați că cadrul unic de reglementare este suficient de uh, puternic pentru a controla noi riscuri care ar putea să mai apară? În al doilea rând, care vedeți uh, că este rolul dumneavoastră în contextul supravegherii, în contextul unei noi provocări? Care este um, această Uniune a Piețelor de Capital? Aveți nevoie de puteri suplimentare sau care considerați că este rolul dumneavoastră? În ceea ce privește dobânzile mici, acest lucru prezintă riscuri noi. Cred că majoritatea problemelor sunt legate de uh, căutarea randamentului care are loc în mediul actual, care creează riscuri pe piață, dar pe care le monitorizăm. Nu cred că există o problemă foarte mare legată de cadrul unic de reglementare. Unele reguli încă intră în vigoare acum în mod gradat și trebuie să vedem cum sunt implementate, însă cred că uh, trebuie să ne asigurăm că monitorizăm unde eh, apar riscurile și să încercăm să găsim răspunsurile corecte în fața acestor riscuri. Pentru a doua întrebare în ceea ce privește supravegherea. Domeniul cheie pentru noi ar fi să încercăm să susținem convergența de supraveghere în toată Uniunea Europeană pentru că pe, eh, pentru a crea o Uniune a piețelor de capital ai nevoie nu doar de neg- regulile negru pe alb, ci și de o implementare și o convergență coerentă și de aceea vom pune accentul în special pe acest lucru în următorii ani și vom vedea dacă acest lucru necesită schimbări fundamentale suplimentare. Avem multe instrumente la dispoziție acum, vom uh, încerca să decidem pe care le vom folosi cel mai mult. Mulțumesc, Case Swinburne. Mulțumesc și încerc să fiu succintă. Deja am uh, felicitat echipa dumneavoastră. Trebuie să recunoaștem că unele dintre motivele pentru care au apărut în întârzieri apar din cauza neînțelegerii intenției politice a negociatorilor și nu ține doar de interpretarea juriștilor a textului final. Deci, care este opinia dumneavoastră în legătură cu îmbunătățirea acestei situații pentru ca echipa ESMA să înțeleagă pe deplin intențiile din spatele intențiilor noastre înainte de a încerca să implementăm o asemenea taxă pe tranzacții financiare. Așadar, care ar fi părerea dumneavoastră și, de asemenea, în ceea ce privește capacitatea IT, uh, este vorba de o cantitate extrem de mare de date. Cum veți face față acestei analize pentru a vă asigura că aceasta nu, aceste date nu vor ajunge doar în sertarul unui sistem IT? Vă mulțumesc. Este foarte util pentru noi să înțelegem intenția politică din, din spatele unor dintre compromisurile de la nivel 1 în special, pentru că este foarte important să ne asigurăm că vom putea să lucrăm mai bine la măsurile pentru nivelul 2. Așadar, orice schimb de opinii timpuriu cu dumneavoastră, dar și cu Consiliul, bineînțeles, în momentul actual ne bazăm foarte mult pe comisie care a fost o parte implicată în acest proces. Însă, bineînțeles, orice explicații suplimentare ar fi extrem de utile. În ceea ce privește problemele IT, într-adevăr există două probleme aici. Una este experiența și expertiza pentru a construi sistemul în mod corect și mm, să ne asigurăm că sistemul va fi gata la timp și că MIFID va putea să înceapă cu succes. În al doilea rând, capacitatea analitică care analizează datele. Pe, de pe ambele părți, cred că avem resurse limitate. Avem anumiți experți care sunt, pot să lucreze, însă trebuie să uh, prioritizăm această activitate pentru că nu uh, vom avea la dispoziție așa de multe resurse pe cât uh, avem nevoie pentru a analiza sectorului. Trebuie să colaborăm și cu autoritățile naționale pentru că vor colecta date la nivel național și ele. Mulțumesc, Marian Harkin. Mulțumesc, domnule președinte. Din nou, foarte pe scurt. Bună ziua, doamna Ross. Două întrebări scurte. Sunteți de acord cu poziția domnului Farcaș în legătură cu mijloacele financiare la care stau la dispoziția autorităților de supraveghere dacă o taxă ar putea fi oportună și uh, în ceea ce privește guvernanța globală, vedeți probleme din partea Comisiei legate de rolul dumneavoastră. Vă mulțumesc în ceea ce privește finanțarea și taxele, ESMA este în parte finanțată prin taxe pe care le colectăm de la agențiile de rating și de la um, depozitele de tranzacții. Um, cred că putem să ne gândim dacă această finanțare poate să fie extinsă pentru a ne asigura că agențiile de supraveghere au finanțarea suficientă pentru a-și mm, pentru a se achita de responsabilitățile lor. În ceea ce privește implicarea EIASCO, ESMA este un observator în Consiliul EIASCO și în mod foarte țintit încercăm să contribuim la munca IOSCO uh, în sensul contribuției la agenda europeană. Facem acest lucru acolo unde este necesar și unde este cel mai relevant pentru noi. Vom continua să facem acest lucru și bineînțeles că vom con- con- continua să colaborăm de aproape cu Comisia în uh, forurile internaționale pentru a asigura o poziție unică europeană față de comunitatea internațională. Vă mulțumesc, Sven Giegold. Foarte scurt, eh, am fost eh, inspirat de răspunsul pozitiv din, de la EBA să țin cont de disponibilitatea variabilă a informațiilor în Parlament în legătură cu anumiți lobbyiști și din partea ESMA, aș dori să știu dacă ați fi pregătiți să introduceți transparența lobby-ului și pentru contactele personalului din afara consultărilor, deci să publicați o listă cu ce actori aveți contacte? O asemenea listă ar fi extrem de utilă și poate să reprezinte o primă reacție la lucruri pe care le-am discutat uh, în trecut și că lipsa de informații ne pune într-o situație foarte dificilă. Vă mulțumesc, după cum a spus Steven, problema accesului diferit la informații este nefericită, nu ar trebui să aibă loc și trebuie să, ne, să punem accentul pe acest lucru pentru a ne, ne asigura că informațiile publice sunt publice și că cele care nu ajung în domeniul public sunt păstrate confidențiale. După cum știți, Steven și cu mine deja am publicat uh, întâlnirile pe care le avem cu actorii interesați și vom continua să o facem pentru a fi cinstite, nu știu cât de proporțional este să publicăm fiecare contact pe care îl are fiecare membru al personalului, nu doar cu industria. Dacă facem acest lucru, trebuie să facem cu toți actorii care intră în contact cu noi acești angajații noștri nu sunt membri cu drept de vot în Consiliu, au un rol diferit Însă, mm, pot să am în vedere în acest lucru dacă Parlamentul este de părere că mm, trebuie să mergem în acest sens. La comisie nu se întâmplă acest lucru la nivelul angajaților, însă dacă este un lucru pe care Parlamentul și-l dorește, bineînțeles că îl putem avea în vedere. Mulțumesc. Domnul Wolf nu este aici. Barbara Capel. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Fost, pentru explicațiile, explicațiile noastre. În domeniul MIFID 2 uh, au fost uh, modificate uh, datele pentru companiile care fac comerț cu materii prime, care sunt foarte importante pentru economie. Deci există niște exceptări uh, de la regulamentul MIFID, dar există alte uh, cerințe de capital, uh, alte criterii de bilanțare și așa mai departe, care pun probleme sectorului. Vreau să întreb de ce ESMA uh, susține reglementarea actuală și de ce nu permite uh, se derogări pentru activități uh, energetice desfășurate ca activități secundare, de pildă. Și în același timp aș vrea să știu cum cum uh, se raportează ESMA la uh, menținerea, păstrarea proporției activităților secundare în raport cu activitățile principale. Mulțumesc, am lucrat intens uh, la partea asta, mi-a lucrat și în alte părți ale sale. Activitatea auxiliară și testul, definiția testului a fost un domeniu dintre cele mai dificile pentru nivelul 2 noi încercăm să găsim o soluție prin care să măsurăm pe cei care sunt într-adevăr importanți pentru piață și sau care au o activitate care constituie o parte importantă a <clears throat> afacerilor lor în general. Și am încercat să creăm o definiție astfel încât să ne referim doar la acei jucători de pe piață care sunt importanți cu adevărat și care au, de exemplu, un impact uh, important asupra pieței de active. Acum va trebui să vedem cum anume apreciem, apreciem impactul potențial, dar este și important, cred eu, să existe un nivel de egalitate rezonabil pentru cei care au firme în serviciile financiare care uh, sunt activi pe acele piețe, de exemplu firme de energie, firme uh, de comercializare de bunuri care nu se află actualmente în același regim de reglementare. Deci e important să găsim un nivel de echilibru uh, acolo unde uh, trebuie. Thank you very much. Mulțumesc. Cred că putem uh, încheia și această ultimă uh, audiere. Mulțumim uh, din nou tuturor pentru această sesiune foarte interesantă, care cu siguranță ne va ajuta să ne formăm opinie. Votul uh, a fost amânat pe 1 decembrie pentru completarea Uniunii Bancare și Monetare. Acum putem încheia reuniunea. Următoarea este pe 30 noiembrie. Și, sigur, vom avea și, uh, la întâlnirea coordonatorilor evaluare acestei uh, audieri, care va face baza raportului nostru, care va fi supus votului pe 1 decembrie în comisie și apoi uh, în plenară în sesiunea din decembrie de la Strasbourg. Vă mulțumesc, mulțumim tuturor, tuturor celor trei întrebări, mulțumim ei și am încheiat reuniunea.